Liebe Kollegin, liebe Kolleg! Dragi colege, dragi colegi, stimați invitați, haideți să începem uh, reuniunea de astăzi. V-aș ruga să luați loc și orice discuție privată să înceteze. Iar negocierile în scopul de serviciu să să înceapă. Ah, ce frumos, a funcționat chiar repede. Începem acum cu punctul 13 de pe ordinea de zi, raportul european în ceea ce privește coerența politicii europene cu privire la dezvoltare 2011, raportoare pentru aviz doamna Emer Costello, care are prima cuvântul. Thank you, Chairperson. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voi să spun că sunt nou venită în Parlament sau relativ nou venită și e primul aviz de care mă ocup. Vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei noastre și secretariatului DEVE pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și asistenților mei de asemenea. Adoptarea în 2005 a consensului European pentru Dezvoltare și Politicile de Dezvoltare înseamnă obligația de a uh, ține întotdeauna cont de obiectivele de dezvoltare și se recunoaște că cooperarea de una singură nu rezolvă problemele țărilor în curs de dezvoltare când baza legală a fost uh, consolidată și mai mult cu intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, articolul 208 al acestuia spune că Uniunea va ține cont de obiectivele de cooperare pentru dezvoltare în politicile sale care afectează țările în curs de dezvoltare. Acest proiect de aviz spune că clauza socială de la articolul 9 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, care se ocupă de definirea și implementarea politicilor, uh, Uniunea va ține cont de obiectivele ocupării, protecției sociale, lupta împotriva excluziunii sociale, educația, formarea, protecția sănătății umane și acestea se aplică atât în Uniunea Europeană cât și pe plan extern avizul sublinează nevoia de a ne asigura că prevederile sociale sunt implementate în acordurile de comerț, acordurile comerciale încheiate de Uniunea Europeană și că sunt și puse în aplicare. Solicită Comisia să includă obiective obligatorii și să promoveze ocuparea, mai ales pentru femei și tineri Agenda de lucru trebuie să prevadă respectarea drepturilor lucrătorilor și egalitatea de gen, subliniază importanța responsabilității sociale obligatorii și subliniază nevoia să avem niște puncte uh, focale în coerența politicilor în favoarea dezvoltării și promovarea schimbului de informații, inclusiv pe probleme uh, care sunt considerate că nu sunt de competența UE, cum ar fi banii pe care îi trimit acasă lucrătorii din străinătate și utilizarea responsabilă a resurselor. Solicită comisie să țină cont de politicile sociale în uh, acțiunea serviciului de, uh, de acțiune externă și să includă în evaluarea de impact și cea referitoare la țările care nu sunt membre, inclus, mai ales în zona ocupării și să țină cont de integrarea migranților în țările în care ajung aceștia și transferabilitatea drepturilor migranților și solicită Comisiei să angajeze un dialog social cu organizațiile de muncă și sindicatele non-UE despre standardele sociale. Aș fi vrut să includ mai multe, însă e vorba doar de un aviz uh, și ar fi al, al comisiei noastre și ar fi mai bine să ne ocupăm de aceste lucruri în cadrul general al rezoluției. Punctele uh, pe care am crezut că trebuie să le includem sunt nevoia pentru angajamente politice mai hotărâte din partea Comisiei și a Consiliului pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării, proceduri împotriva efectelor dăunătoare ale politicilor UE în țările în curs de dezvoltare. Poate că de asta ne putem ocupa în uh, amendamentele care vor fi depuse uh, la Comisia de Resort, nu la Comisia noastră. Așa arată avizul, e relativ uh, succint și acum aștept comentariile și sugestii din partea membrilor. Um, mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră. Aveți în calitate de raportor. Asta este problema, că avem o limită de caractere, dar eu cred că împreună cu colegii veți reuși să obțineți un aviz bun. Deschid acum dezbaterea. Prima, primul care intervine este domnul Buion. Vă dau cuvântul acum. Președinte... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun raportare că pentru primul său aviz nu ar trebui să întâmpine vreo problemă. Noi vom uh, găsi puncte de compromis Pentru că tradiția din totdeauna e că Uniunea Europeană, când acordă ajutor pentru dezvoltare, o face în locuri unde măcar există un respect minim pentru drepturile omului și în domeniul social eh, e un mod pentru noi de a vegea la răspândirea valorilor noastre sociale și a drepturilor pe care le apărăm noi întotdeauna acestea să fie transpuse, deoarece credem în ele, în țările în curs de dezvoltare. Revin asupra criteriilor sociale și standardelor sociale, subiecte despre care ne-am întreținut uh, cu doamna președintă, în legătură cu raportul doamnei Steinruck, responsabilitatea socială și toate politicile pe care încercăm să le impunem în acest domeniu. Eu sunt uh, purtător de cuvânt pentru PPE, pentru o inițiativă care va face din anul 2015 anul european al politicii pentru dezvoltare și atât prin acest raport cât și prin această inițiativă viitoare voi susține orientările care tocmai ne-au fost expuse de către raportoare și vom rezolva foarte rapid, cred eu, și problema amendamentelor. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bulan. Nu mai există alte intervenții. Oricum, m-am mai uitat în sală. Mai e cineva interesat? Nu, nu e cazul. Dar uh, comisia e alături de noi. Doamna Tobiasova. Vă dau cuvântul dumneavoastră, după care revenim, uh, revine raportoarea. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Um, I wanted to... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc pentru propuneri, le găsim foarte utile. Am luat notă de punctele menționate și vom reveni cu un răspuns mai detaliat. În legătură cu stabilirea de uh, puncte focale în țările în curs de dezvoltare, noi acum analizăm felul în care putem uh, desfășura dialogul cu țările partenere uh, inclusiv o chestiune PCD și cu uh, consolidarea rolului delegațiilor ca noduri de comunicație, inclusiv pe probleme sociale. Se lucrează deja în acest sens, dar vrem să dăm mai multă greutate prin <clears throat> informarea mai bună în legătură cu această agendă socială, astfel încât ei să ne poată furniza informații privind impactul acestor politici în țările respective. În ceea ce privește evaluarea în statele non-europene, din 2009 se urmează orientările Comisiei și avem uh, obligația de a urmări acest impact uh, de natură socială în practică, până acum nu s-a acordat foarte mult uh, atenție valorilor de impact care au venit din, 2000, din 2009 încoace, dar această activitate sperăm să uh, capete o pondere mai mare de acum înainte. În rest, mai era un punct uh, suplimentar privind dialogul cu organizații și sindicate Uh, din uh, țările non-europene. Comunicarea Comisiei adoptată recent pune accent pe uh, accentuarea dialogului cu aceste țări terțe, cu societatea civilă, inclusiv sindicate și organizații ale muncii din aceste țări. Vă voi reveni, cum spuneam, cu o prezentare mai de- detaliată. Mulțumesc. Acum dăm încă o dată cuvântul uh, doamnei Emma Costello, în raportarea noastră. Thank you, Chairperson. And... Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc pentru comentarii. După cum am mai spus, e doar prima ocazie pe care o am de a întocmi un raport, care a fost o experiență până acum foarte interesantă. Mulțumesc PPE-ului pentru sugestii și pentru susținere și pentru principiile generale pe care le-au exprimat. Uh, sper că voi putea conlucra foarte bine cu toți cei care vor să depună amendamente și sunt deschisă discuțiilor și înțeleg că nu prea avem mult timp la dispoziție pentru depunerea amendamentelor, însă totuși consider că e un aviz uh, mic, dar important și noi trebuie să avem o poziție foarte puternică față de coerența pozițiilor în favoarea dezvoltării și sunt recunoscătoare că mi-a dat ocazia să întocmesc acest raport. Mulțumesc, aveți perfectă dreptate. Este o întrebare foarte importantă uh, și trebuie să includem aspectele sociale și dumneavoastră ați menționat deja asta. Pentru raportorii din umbră este foarte important uh, ca termenul de depunere a amendamentelor să fie pe 25 iunie, luni, la ora prânzului. Iar uh, amendamentele vă rog frumos să le depuneți în limba engleză, pentru că nu avem facilități de traducere, dat fiindcă acest calendar este atât de strâns pentru uh, aviz, pentru că doar așa putem să ne încadrăm cu avizul astfel încât uh, să ajungă la comisia competentă pe fond. Uh, Vom discuta pe 5 iulie în ceea ce privește uh, decizia pe aviz, care va fi luată pe 10 iulie, pentru ca mai apoi să trimitem avizul mai departe la DV. Acestea fiind spuse, închidem acest punct de pe ordinea de zi, iar acum ne întoarcem înapoi la punctul 12 de pe ordinea de zi și uh, declarăm deschisă audierea noastră publică. Trebuie să răsfoim puțin înapoi. Și acestea fiind spuse, dau cuvântul mai întâi doamnei uh, Regina Bastos, care e raportor. Vă rog. Obrigada, senhora Presidente. Agradeço, uh, começo por agradecer a... Mulțumesc. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor pentru că au venit uh, la audiere în ceea ce privește crearea statutului societății mutuale europene. Eu sunt raportor uh, pe acest dosar și cred că este uh, în interesul nostru al tuturor să ascultăm pe experții care au venit astăzi aici. Eu sper că prin ceea ce vor prezenta, activitatea noastră va fi îmbogățită. Societățile mutuale au o istorie lungă în diferite state membre iar în altele, ele, pur și simplu, aceste societăți nu există. În Cipru, în Republica Cehă, în Estonia, în Lituania, în Slovacia, nu există. Acest lucru nu ar trebui să fie un argument pentru a ne opri să uh, emitem legislație pe societatea mutuală. De fapt, e un bun argument pentru armonizare la nivel uh, european. Există țări care au uh, experiență de secole și pot să ajute acele țări care nu au această experiență pozitivă Analizând uh, poziția Comisiei Europene, vreau să vă atrag atenția că în 92 Comisia Europeană a prezentat un proiect de regulament în ceea ce privește statutul societății mutuale europene, care, din păcate, a fost uh, o propunere retrasă uh, în uh, trecutul recent, fiindcă nu se înregistrase niciun fel de progres. Mai mult decât atât, în diferitele state membre care au totuși acest sector dinamic, uh, lucrurile au progresat. 25% piața asigurărilor. E un, doar un exemplu. Nu cred că putem să trecem cu vedere aceste aspecte și să, mai ales dacă vrem să acordăm prioritatea necesară pieței interne și a, a operabilității acestea. Prin urmare, în uh, uh, documentul meu, în avizul meu, am sugerat ca uh, societățile mutuale să devină instrumente juridice care să ne permită să progresăm în piața internă, să promovăm piața internă, în același timp și să ne permită să operăm pe picior de egalitate cu alte tipuri de întreprindere, întreprinderi în timpul crizei economice și financiare mai ales, pentru că există câteva provocări la adresa durabilității și a acoperirii oferite de societățile de asigurare. Și trebuie să nu pierdem din vedere rolul pe care economiile sociale îl joacă în țările noastre și rolul pe care societățile mutuale le joacă în uh, economia Uniunii. Avem nevoie de un uh, uh, statut pentru societățile mutuale și tocmai de aceea discutăm acum acest document aici. E de competența noastră să tratăm un subiect atât de important. De asemenea, Comisia competentă pe fond uh, tratează subiectul în detaliu și e un aspect foarte important pentru piața uh, muncii, mai ales din punctul de vedere, de vedere al ocupării. Mă opresc aici la ora actuală pentru că vreau să ascult intervențiile din sală. Vreau să mulțumesc celor care sunt aici, vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noștri. Avem trei invitați de marcă astăzi în sală. E vorba de uh, domnul Gerard Andrei, doamna Catherine Hock Um, și domnul Black da Silva și sper că contribuțiile domnilor lor să ne ajute pe mai departe. Mulțumesc! Mulțumim raportoarei! Da, ați vorbit, ați prezentat foarte frumos subiectul, avem trei experți pe acest subiect și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că suntem foarte limitați ca timp și nu vă putem permite mai mult de 10, să vorbiți mai mult de 10 minute, după care veți avea posibilitatea ca după dezbatere să uh, reacționați la întrebările eurodeputaților. Mai întâi îi dau cuvântul domnului Gerard Andrec, președintele grupului MACIF, MACIF. Aveți cuvântul 10 minute, vă rog. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră, care din nou arată interesul Parlamentului European față de sectorul societăților mutuale. Noi am tot uh, căutat sprijin, după cum a spus doamna raportare, pentru a avea un uh, statut al societății mutuale europene și a fost uh, susținut de mai multe ori de Parlament, mai ales între 2005 și 2007, în 2010, cu declarația scrisă semnată de aproape 400 de deputați și în 2011 cu adoptarea raportului privind societățile mutuale în secolul 21 comandat de comisia noastră societățile motale europene au fost uh, sensibile la atenția recentă a Comisiei Europene, materializată în raportul Barnier, actul pentru o piață unică și studiul în curs a Comisiei asupra uh, societăților mutuale în Europa. Totuși, sectorul mut, uh, mutualelor e conștient că drumul e lung pentru ca noi să recunoaștem, să, fie, să fim recunoscuți de plin și să avem posibilitatea unei dezvoltări și să avem un viitor sigur în Europa. În contextul de criză financiară și socială prin care trece Europa, noi știm că instituțiile europene favorizează și promovează uh, orice formă de întreprindere care creează locuri de muncă, bogăție și creștere. Uh, în această perioadă dificilă, societățile mutuale au demonstrat, și-au demonstrat soliditatea financiară și aturile modelelor uh, uh, antreprenorial au contribuit la crearea unor valori economice, sociale, uh, adecvate obiectivelor Europa 2020, strategie pentru creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Noi suntem convinși că ne veți susține și de acum înainte. Noi dispunem uh, de uh, posibilitatea de dezvoltare și acționăm pe picioare de egalitate cu societățile de capital, care ele dispun de un statut european. Și de aceea, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în calitate de președinte al, al uh, grupului MACIF, vă voi prezenta uh, caracteristicile specifice ale grupului meu, deci o întreprindere mutuală pe piața europeană, în calitate de reprezentant al intereselor uh, din, din Franța, o parte a. Uh, voi pleda pentru un statut care să faciliteze creșterea, le va consolida uh, poziția și le va permite gruparea la scară europeană. Deci, MACIF este o societate mutuală înființată în 1960 sub forma unei societăți de asigurări mutuale uh, conform principiilor uh, generale ale societăților mutuale. Nu are nici acționar, nici capital remunerat. Excedentele de capital nu sunt distribuite, nici nu sunt reinvestite pentru a, uh, ci sunt reinvestite, mă scuzați, pentru a ne completa gama de servicii, situație care favorizează o viziune pe termen lung noi nu avem practici de împrumut și speculative și uh, asiguratul este și asigurător, deci este principiul societăților mutuale, este un cerc al solidarității care duce la responsabilizarea fiecăruia uh, toți cei care participă la acest proiect, inclusiv reprezentanții salariaților. Un uh, acționar egal, un vot, principiul de guvernare democratică. Obiectivul nu este doar Uh, scopul lucrativ, ci obiectivul principal este satisfacerea nevoilor membrilor săi, plus performanța economică și rentabilitatea și realizarea unor excedente care sunt reinvestite în întreprinderea noastră de servicii. Cine ar putea contesta că aceste principii sunt adecvate uh, cu obiectivele Europa 2020? Franța e una din principale centre ale societăților mutuale europene cu Germania, Belgia, uh, Olanda, Anglia și poate și alții se ni s-a spus din că în anumite țări acest statut uh, al societăților mutuale nu există. Și, uh, sigur, există o diversitate istorică în Europa. Din societățile europene se estimează că între 3000 și 3500 sunt societăți mutuale. Această diversitate nu a semnat că uh, societățile mutuale europene au fost uh, recunoscute recent în aceeași definiție Și, bine, mă scuzați că insist asupra MACIF, care are o dimensiune semnificativă pentru că e principalul asigurător uh, de familii în Franța, în, ce privește, în Franța, în ce privește contractele. Avem mai mult de 5 milioane de acționari. Grupul nostru Eh, are tot felul de activități, asigurări de sănătate, de viață, bancare, asigurări de viață, după cum spuneam și în Franța, eh, societățile mutuale pot eh, avea doar activități de asigurare și de prevedere, dar nu așa stau lucrurile în Anglia, de exemplu, unde serviciile de transport și de distribuție de apă, de exemplu, sunt de competența societăților mutuale. Subliniem că în sectorul sănătății sau în apă sau în transporturi, statele apreciază că acolo unde ele nu acționează, e clar că mutuale, societățile mutuale acționează în interesul societății. Dezvoltarea și diversificarea sa au, uh, ne-au făcut să formăm un grup care este unul principal în peisajul francez. Vă spuneam că asigură mai mult de 500 de milioane de persoane și are mai mult de 9.000 de salariați și protejează, asigură 12.000 de persoane milioane de persoane, mă pe tot teritoriul Franței. Reprezintă mai mult de 200 de miliarde de euro de cifră de afaceri și aproximativ 60% pentru uh, asigurările de autovehicule. La scară europeană, fără a intra în detalii, secretar general de, eh, al AMICE, la, de care ținem și noi, vă va spune că eh, reprezintă aproximativ 160 de milioane de cetățeni europeni în asigurare de sănătate. Deci, noi ar trebui să fim mai bine recunoscuți în Europa ca actor important de pe piață și în cadrul eh, societăților, societății europene ca peste tot în Europa, ca efect al concurenței, a saturației piețelor, constrângerilor economice, financiare, în creștere și prudențiale în creștere, societățile mutuale au trecut printr-o, printr-o transformare, printr-o concentrație, au trecut de la 811 la 587 între 2007 și 2010, aproximativ 10% pe an. Suntem conștienți că există acest fenomen de concentrare și vrem să evităm demutualizarea, cum s-a întâmplat în, în Anglia și Spania. Și atunci uh, societățile din Franța au, crea, au cerut crearea unei structuri care permite regruparea societăților mutuale ca acestea să fie mai durabile. Astfel s-a născut Societatea Grupurilor de Asigurare Mutuală, SGAM. SGAM permite să, se, să există o grupare cu respectarea principiilor de economie socială, democrație participative, dar și specificităților mutualiste fără capital social și pentru a-și consolida dezvoltarea, MASCIF are alianțe sub forma unor acorduri de parteneriat în sectorul bancar, cu grupuri bancare în sectorul asigurărilor colective, de exemplu PPC, care este o mare bancă operativă și cu grupul AG2R sau în cadrul SGAM, în cadrul unor alianțe mai integrate și SGAM Sferen, în, care s-a format în 2010 cu doi mari actori, Maiv și Matmut, care astăzi are cifră de afaceri de aproape 10 miliarde de euro și mm, se, are mai mult de 10 milioane de uh, acționari și cu alte societăți mutuale am colaborat uh, în domeniul sănătății. Conjunctura actuală favorizează deci concentrările. Uh, societățile mutuale în Franța au uh, instrumente juridice pentru a se regrupa, dar pe plan european nu au aceste instrumente și asta e problema. Dacă ele doresc să se dezvolte în mod transfrontalier, pentru că nu au aceste instrumente, înseamnă că se creează o anomalie și o distorsionare a concurenței. Dezvoltarea la scară europeană a grupului MACIF uh, va fi sprijinit de niște exemple. Noi am pornit la drum cu entuziasm, dar ne-am lovit de multe obstacole, dar am fost și perseverenți. Și am constatat, din păcate, că nu avem uh, instrumentele de care avem nevoie. Dezvoltarea europeană a MACIF s-a făcut pe trei uh, niveluri. Pe de o parte, ne-am instalat în Polonia, Spania și Portugalia Apoi am avut uh, cooperări permanente în cadrul grupării EURESA cu, grupuri, cu grupări similare din Germania DVK și în Italia Unipol și în Belgia PNV și am utilizat și prestarea liberă de servicii LPS. Și în aceste, pe aceste trei direcții uh, din păcate am fost frânați pentru că n-am reușit să ne dezvoltăm așa cum am dorit și n-am avut un instrument juridic uh, pe care ne-l doream a trebuit, de exemplu, să ne transformăm una din filiale uh, din societatea pe acțiune în societatea europeană ca să putem să reușim cu unul din proiectele noastre. Oare e normal ca instituțiile europene să nu recunoască caracterul specific al societăților mutuale și să ne propună în locul unui statut al societăților mutuale europene instrumente care nu sunt adaptate nevoilor noastre. Oare n-am uh, dat destul dovada că modelul nostru, de, uh, modelul nostru antreprenorial merită să fie susținut ca oricare alt model? Un statut al societății mutuale europene va putea răspunde așteptărilor unui grup, cum este MACIF, și întregului sector al societăților mutuale din următoarele motive. Mutualele nu dispune, nu dispune astăzi de un instrument juridic care să le permită să uh, formeze o societate la nivel european sau un grup european doar un instrument care să răspundă specificităților de funcționare și uh, um, de structură va aduce încrederea necesară pentru a ne dezvolta în Europa. Fie că e vorba de o societate europeană sau de o SGAM europeană, problemele juridice, contabile sau fiscale de a unei asemenea structuri vor fi probabil de aceeași natură ca cele pe care vi le-am uh, înfățișat. Statutul unei societăți europene va facilita regruparea și apariția unor actori transfrontalieri, creând un cadru de referen- referință opțional și comun tuturor societăților mutuale care vor dori să-l adopteze. Uh, apoi uh, va aduce mai multă concurență în beneficiul consumatorilor, cetățenilor europeni contextul economic și financiar și contingele prudențiale pe care ne le impune solvabilitatea 2 de la 1 ianuarie 2014 va intra în vigoare, justifică adoptarea statutului unei societăți europene. E important să reamintim că un grup uh, mutualist sau o societate sunt întreprinderi de drept privat și au aceleași constrângeri ca orice altă întreprindere. Sunt independente și nu trăiesc din subvenții, după cum din păcate se crede. Președinte, vă rog să încercați să încheiați. Da, uh, încă două minute, vă rog. Aș mai adăuga ceva în ce privește distorsionarea concurenței cu legislația eh, pentru solvabilitate 2, adoptarea unui statut al societății mutuale europene, mai ales varianta de grup, a devenit imperativă. Directiva din 2009, solvabilitate 2, integrează pentru fiecare oară în legislația primară principiul grupului uh, mutualist la articolul 212C2, dar în dispozițiile Omnibus 2 doar societatea europeană și cooperativa europeană sunt recunoscute direct grup. Deci e evident că într-un statut al societății mutuale europene există avantaje care pe de o parte se referă la sporirea fondurilor proprii disponibile. Ă, președinta, vă rog să mă scuzați, domnule, însă avem o problemă. Ă, colegii dumneavoastră nu vor fi foarte mulțumiți pentru că le luați din timpul de vorbire. Vă rog, încă 30 de secunde. Da, mulțumesc. Ajung la concluzie, am înțeles ă, problema. Am crezut că aveam 12 minute la dispoziție. Deci, Europa este în criză și nu trebuie să ignoreze sectorul mutualelor care este creator de locuri de muncă și vreau să insist aici, locurile noastre de muncă nu prea sunt delocalizabile și e o sursă de bogăție socială pentru că noi suntem solidari și de valoare economică și inovare. Sectorul acesta, prin modul său de gestionare, și-a demonstrat soliditatea în trecut statutul unei societăți mutuale europene îl va confirma. Mă scuzați pentru că am depășit timpul. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so sehr auf die Zeit... Da, îmi pare, foarte îmi pare rău că a trebuit să vă întrerup, însă este <clears throat> rolul meu în calitate de președinte să asigur respectarea timpilor de vorbire. A fost necesar să fac acest lucru avem uh, prezentarea în scris, o vom distribui tuturor colegilor și să știți că v-ați uh, lăsat uh, urmă, ați, v-ați lăsat amprenta, așa, ați reușit și să subliniați ce este mai important. Aș vrea acum să dau cuvântul președintei comisiei noastre, dar înainte, Gregor Posniac, secretar general al AMISE. Puteți să ne explicați ce este AMISE. Aveți cuvântul tot pentru 10 minute, vă atrag atenția. Și vă rog să nu depășiți, pentru că altfel o, o să avem iarăși o discuție. Cu microfonul deschis e mai bine. Apologies. Uh, I'm going to express myself in English. Îmi cer scuze. President, meine Damen und Herren. I'm uh, coming back to uh, Monsieur Uh, trebuie să mă întorc către domnul Andrei uh, și să-i spun că împărtășesc uh, sentimentul său de recunoștință pentru că am fost uh, invitați și uh, <clears throat> am venit aici să, să cerem sprijinul parten, uh, partenerilor de la Parlamentul European pentru cauza noastră. Avem o declarație comună, avem audierea de astăzi și o conferință în septembrie care demonstrează că Parlamentul European este conștient de importanța uh, sectorului cooperativ în uh, asigurări. Organizația noastră este o organizație reprezentativă în uh, Europa, așa cum uh, se spune și în uh, numele său, a asiguratorilor de tip cooperativă din Europa care se ocupă cu asigurări care fac obiectul noilor prevederi prudențiale privind asigurările. Deci nu sunt activități de asigurare, asigurări sociale în condițiile în care publicul se retrage din ce în ce mai mult din aceste activități, pentru că publicul uh, își pierde încrederea. Cu atât mai mult uh, ne bucură faptul că această comisie a Parlamentului European preia subiectul și vorbește despre rolul societăților mutuale în a umple acest gol de pe piață. Cifrele v-au fost deja prezentate. Mai mult de 3.000 din uh, cei 6.000 de asiguratori din Europa a sunt asiguratori mutual cu o cotă de piață de 25% în Uniunea Europeană. Sigur, cifrele sunt mai dificil de obținut, însă beneficiile sunt măsurabile în rândul uh, cetățenilor europeni și avem în jur de 300.000 de angajați. Este atractivă această industrie și este atractivă implicarea noastră în uh, instrumente financiare datorită uh, faptului că noi ne uh, îndreptăm atenția către nevoile membrilor și preferințelor uh, membrilor noștri. Încercăm să uh, acoperim nevoile de bază ale populației și recunoaștem că există avantaje economice ale existenței în paralel a societăților de asigurări de tip clasic și de tip mutual în Europa, fiindcă concurența între modelele de afaceri crește șansele ca cetățenii să uh, aibă mai mult de câștigat și toată lumea să aibă până la urmă mai mult de câștigat. Aceste societăți sunt deținute de membrii lor, nu au uh, acționari uh, nerăbdători care să ceară profituri uh, până la sfârșitul anului și să, în consecință dividende nesimțite. Guvernanța se bazează pe reprezentarea membrilor. Există o structură foarte bine uh, Uh, la punct, pusă la punct, iar capitalul uh, reținut reprezintă grosul fondurilor proprii, iar uh, dividendele se împart membrilor pe principiul solidarității. Nu trebuie să punem bani deoparte, deci, pentru a pune la dispoziția acționarilor externi dividende și bonificații, acordăm bani oamenilor care muncesc și poartă răspundere socială. Sigur, structurile legale, filozofia noastră și modul de lucru variază foarte mult de la un stat membru la altul. În cele 16 până la 18 state membre în care există aceste uh, societăți mutuale. Să vorbim despre societățile comunale. Acestea doresc să acceadă pe piața de uh, capital pentru a finanța creșterea. Limitările activităților transfrontaliere care pot uh, proveni din uh, restricții de finanțare, restricții în posibilitatea de a fuziona la nivel național sau transnațional, necesitatea în anumite jurisdicții de a stabili filiale în loc de a prelua um, membrii după modelul uh, pentru că modelul nu este cunoscut sau chiar este interzis în unele țări. Formarea de grupuri este mai puțin uh, ușoară pentru acestea decât pentru companiile cu răspundere limitată. Am văzut câteva exemple din partea domnului Andrec în legătură cu greutatea înființării grupurilor mutuale în Franța. Acest lucru se reflectă în faptul că modelul mutual nu există în multe state membre. Și asta este o problemă. Recunoașterea la nivel european este o problemă. Și doamna uh, președinte a menționat acest lucru în uh, Doamna Bastos a menționat acest lucru în uh, introducerea sa. Iată, acestea sunt provocările cu care ne confruntăm. Nu toate însă sunt uh, văzute de toate companiile mutuale de presupet ca probleme sau, proble sau uh, obstacole. Unele le consideră adevărate provocări care trebuie asumate și depășite. Asta pentru că oricum, unele nu au interese transfrontaliere sau pentru că găsesc soluții în alte jurisdicții. Toate aceste diferențe de la stat membru la altul în ceea ce privește uh, imaginea companiilor mutuale duce la mai multe modele diferite în acest domeniu și asta înseamnă că se um, simte nevoia unei uniformizări. Scopul acestui, acestor, acestui proiect de statut uh, la nivel european provine din uh, nevoia de uniformizare a societăților mutualare, mutuale în uh, Europa. Unii uh, doresc acest statut, însă alții țin să, tind să se concentreze asupra problemelor de natură locală. Acum timpul nu-mi permite să intru în uh, foarte multe detalii în legătură cu aceste provocări. Le-am menționat în prezentarea mea și sunt gata să vă dau informații suplimentare. Uh, și ca să rezum, aș spune ceea ce ziceau autorii studiului de anul trecut, care a fost comandat de Comisia pentru Locuri de Muncă a Parlamentului. Autorii au uh, găsit că există argumente economice foarte puternice pentru a încuraja mutualismul există o nevoie de diversificare în sistemul financiar și înțeleg că și în sectorul bancar se discută despre acest lucru. Structura bancară europeană are nevoie de diversitate și același lucru este valabil și pentru sectorul asigurări. În al doilea rând, există o mari oportunități de afaceri macro pentru societățile mutuale la nivel european și acestea pot să aibă acces la asigurări de bună sănătate în domeniul sănătății, de exemplu. Pe viitor, și asta spun cercetătorii, pe viitor va exista o nevoie crescândă pentru companiile care au răspunderea socială uh, împământenită să pună la dispoziția salariaților asigurări de bună calitate autorii fac trei recomandări. Uh, prima, către sectorul mutual. Avem nevoie, și sunt de acord, să îmbunătățim produsele și să facem reclamă ideii de mutualitate. În al doilea rând, o recomandare către legiuitorii naționali și europeni să creeze o, un mediu uniform pentru a încuraja concurența loială și la nivel european ar trebui ca societățile mutuale să fie mai bine recunoscute pentru că la nivel european deci acestea trebuie recunoscute ca un actor distinct la nivel economic și în societate. Doamnă președinte, mă opresc aici. Vă mulțumesc. Bravo pour uh, le timing. Da, felicitări pentru că ați respectat timpul. Și acum ultimul orator, domnul Pedro Black da Silva, președintele AIM, Societatea Internațională a Societăților Mutuale. Da, Înainte vreau să uh, cer scuze față de domnul Andrei, că nu am auzit prezentarea. Dar acum dau cuvântul domnului Pedro Black da Silva. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Beres, președinta Comisiei pentru Ocupare, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, în numele AIM și în nume personal vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat aici, uh, în această casă a democrației europene, pentru a prezenta valorile pentru care de ani de zile luptăm. În ceea ce privește uh, crearea de un uh, statut pentru mai bună demnitate pentru societățile mutuale europene, uh, vreau să vă spun că e o onoare să fiu aici pentru a discuta despre societățile mutuale care au o istorie lungă și sunt adânc înrădăcinate în sistemele sociale europene și în cultura europeană. Se află la originea sistemului social european și fiind astăzi parte integrantă acestuia modelul social european a fost un model uh, pentru întreaga lume, iar Uniunea Europeană a fost creată pentru a fi deschisă tuturor țărilor europene care uh, respectă democrația, libertatea și statul bunăstării, uh, ținând desigur cont și de diferențele culturale dintre statele membre care sunt parte a boga- bogăției Uniunii Europene și nu a uh, un punct slab al Uniunii Europene. Ținând cont de aceste diferențe, modelul social european trebuie să răspundă nevoilor sociale și să depășească inechitățile sociale, iar principiul cel mai important uh, uh, care stă la baza acțiunii noastre este solidaritatea. Solidaritatea este nucleul sistemului și culturii noastre. Societățile mutuale sunt uh, societăți fără acționari, se bazează pe principiul autoguvernanței, sunt organizații non-profit uh, cu aplicare, cu uh, uh, înregistrare deschisă. Practic, uh, în Uniunea Europeană, acestea sunt finanțate din solidaritate și prin guvernanță democratică. În Europa, ele îmbunătățesc viața cetățenilor și a comunităților, fie prin scheme de bunăstare, fie prin uh, uh intervenții uh, la nevoie. Uh, pentru protecția socială, uh, a, a, societatea noastră, Societatea Internațională a Mutualității, reprezintă astăzi mai bine de 160 de milioane de persoane. Să nu uităm că uh, se bazează pe uh, participarea cetățenilor. Practic, cetățenii își asumă răspunderea de a se proteja sau de a ajuta la protecția cetățenilor. Practic, uh, ei uh, uh, acoperă propriile nevoi sociale, acoperă riscurile sociale proprii într-o manieră mai durabilă. N-are nimeni nevoie de nimic mai mult, nu-i așa? Ei bine, în ceea ce privește rolul societății mutuale în secolul 21, un studiu conchide că uh, um, prin modelul lor de solidaritate, democrat, guvernanță democratică și principiul zero acționari, se asigură un sistem de protecție socială. Studiul acesta spune că pentru a avea protecție socială durabilă și uh, la un preț acceptabil, aliniat la strategiile comunității europene, există nevoia ca uh, operatorii economici să acționeze cu um, răspundere socială în organizațiile lor. Mai mult decât atât, raportul de asemenea spune că modelul societății mutuale, modelul antreprenorial, este unul responsabil, mai ales în timpuri de criză, uh, noi, uh, societățile mutuale, de fapt, uh, au un efect tampon, de tampon în ceea ce privește repercusiunile negative pe care le au crizele asupra cetățenilor. Este un fel de instrument de stabilizare. Prin urmare, această criză oferă statelor membre posibilitatea unică de a încuraja modelul de afacere mutual pentru a avea o economie durabilă în uh, Europa și creștere durabilă. Prin urmare, societatea mutuală joacă un rol fără doar și poate uh, vital în uh, societatea europeană. De asemenea, sunt societăți perfect adaptabile la nevoile, la nevoile identificate în strategia Europa 2020. Strategia Europa 2020 vrea creștere inteligentă, durabilă, inclusivă. Și, e bine, uh, societatea mutuală are la origine solidaritatea. Creșterea uh, societății mutuale a fost una întotdeauna uh, inclusivă. După cum a spus colegul meu înainte, construcția europeană pare să fie uitat de societatea mutuală. Diferitele tratate nici nu mai fac trimitere la modelul mutual. Și libertatea de a oferi servicii, libertatea de așezare, lucruri care reprezintă doi piloni ale principiilor economice europene, par să nu mai fie principii aplicabile în plan independent pentru ca societățile mutuale să ofere servicii în alte țări europene. Legislatorul european, de asemenea, pare să fi uitat de societatea mutuală de-a binelea, după cum a spus și antevorbitorul meu. Dar Dincolo de toate astea, uh, noi, uh, societatea mutuală are nevoie de un statut uh, european, un cadru european care să-i permite o funcționare propice. Fără un asemenea instrument se pune întrebarea cum pot societățile mutuale să ofere serviciile acolo în țări unde nu există un model pentru astfel de antreprenoriat. Societatea mutuală ar trebui să devină parte a pieței unice și să beneficieze de piața unică. Altminteri, piața unică va rămâne o fantasmă. Și dat fiind că suntem acum în plin campionat european, piața europeană va fi un campionat cu două ligi. Cei care joacă în Champions League, în Liga Campionilor, și uh, cei care se bucură de anumite libertăți, libertatea de uh, a alege un uh, sediu social, libertatea de a acționa pe alte piețe și în al doilea rând uh, vom avea o altă ligă cu capacități restrictive și sigur că în această a doua ligă, dacă se continuă tot așa, acolo vor ajunge uh, societățile mutuale. Drept rezultat, uh, noi, uh, din cauza constrângerilor juridice impuse, uh, diversificarea geografică, economică, uh, Trebuie să fie niște instrumente luate în serios, mai ales dacă vrem să ținem cont, uh, să ne conformăm criteriilor de solvență, mai ales cu privire la cerințele de capital propriu. Așadar, uh, stimați uh, eurodeputați, dacă societățile mutuale au existat, înainte, au existat de atâția ani, dacă au o tradiție atât de lungă, de secole, haideți să um, acționăm acum pentru a uh, acționa pentru aceste instrumente reprezentate de societățile mutuale, pentru că societățile mutuale au dreptul de a se dezvolta în Uniunea Europeană. Și dacă vom face asta, fiți uh, asigurați de faptul că veți ajuta la consolidarea unui uh, model social european durabil. Din păcate, orice altă soluție care nu prevede uh, implicarea societății mutuale în modelul social european, va fi uh, sortită eșecului, pentru că până la urmă uh, efectul va fi cel al demutualizării. Să nu uităm totuși că Uniunea Europeană a fost construită pe diversitățile sale, care reprezintă tocmai punctul său forte. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc și mulțumim celor trei invitați cred că pe activi- pentru activitatea doamnei Basos e foarte uh, bine că avem aceste contribuții. Acum deschidem dezbaterea. Dau în primul rând cuvântul doamnei Harkin și apoi domnului, domnului Sercas. Thank you. And thank you to our... Mulțumesc și mulțumesc celor trei invitați. Uh, m-a interesat foarte mult uh, ce ați spus. Am încă câteva întrebări, dar uh, v-ați exprimat foarte clar și în referire cu ultimul vorbitor, ați început prin a vorbi de Casa Europeană a Democrației. Sper că și unii colegi care nu sunt aici uh, de față, adică aș, ar fi fost bine să fie și aici când ați auzit despre modelul social european, pentru că asta încercăm noi să obținem și e bine că dumneavoastră văd că puneți preț pe acest model, că nu totdeauna se întâmplă așa. Acum întrebările. Am cinci întrebări. Se leagă de cele spuse de toți vorbitorii. În primul rând, diversitatea. Da, s-a menționat diversitatea. Vreau să vă întreb, pentru că sunt foarte multe modele diferite în, cum ați spus, 17-18 state membre. Ne puteți sugera unde anume trebuie să avem grijă în propunerile pe care le facem? Uh, ca să nu cauzăm uh, încă și mai multe încurcături, pentru că cu o așa de mare diversitate și uh, pentru că poate cunoaștem modele din unul, două state membre uh, și atunci credem că o, solu- o singură soluție se potrivește pentru toți și suntem de multe ori criticați pentru asta. Deci vrem să auzim ce aveți uh, să ne spuneți în al doilea rând. Uh, s-a menționat fu- uh, cazul fuziunilor și cum ați uh, încercat să evitați demutualizarea. Așa ați menționat SGEM și poate da, ne puteți oferi mai multe detalii. Ați menționat și o, o, o descreștere uh, în numărul societăților mutuale de, cu aproape 300. Poate că nu vor continua lucrurile în același rând, dar vor continua, credeți, și ce provocare, ce provocare înseamnă asta pentru societățile mutuale. Cineva a vorbit de proximitate ca un factor important. A treia întrebare Că pentru al doilea vorbitor care s-a referit la a, a, faptul că ei se ocupă de nevoi care nu sunt acoperite în altă parte. Uh, putem să ne gândim și la sectorul privat și există vreo problemă pentru uh, modelul dumneavoastră de afaceri și pentru profitabilitate. Și a patra întrebare se referă la un model de societăți mutuale pe care eu îl cunosc din Irlanda, dar încă nu este prea dezvoltat, dar e puternic în alte state membre, însă în puține dintre ele. Însă una din problemele care au apărut se, uh, este cauzată de criza financiară și uh, uh, comportamentul responsabil al multor instituții financiare. Și atunci s-a schimbat tendința și consecințele pentru organizări cum e cea din Irlanda, care nu au fost implicate în criză, sunt însemnate. Deci întrebarea mea este Dumneavoastră sunteți afectați de noua legislație sau noile propuneri de legi la nivel european și național ca rezultat al crizei economice pentru care nu ați fost dumneavoastră răspunzători. Și ultima întrebare. Uh, directiva uh, Solvenței 2, Solvency 2, a fost menționată de câteva ori și vreau să vă întreb aveți probleme cu legislația actuală sau propunerile de legislație la nivel european. Știu că noi nu suntem neapărat competenți cu uh, această directivă, dar am dorit să știm ce ne spuneți pe tema asta. Mulțumesc. Și acum nu să mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi în numele grupului socialist și voi veni cu câteva idei pe care mi l-a comunicat doamna Sipă, raportare pentru grupul nostru. Vreau să vă spun în primul rând că dezbaterea aceasta m-a mișcat foarte mult, pentru că eu personal am început cariera mea profesională ca avocat al unei societăți de asigurări de tip mutual și acolo am învățat foarte mult din punct de vedere profesional și uman. Cum au spus invitații, am învățat că spiritul acesta mutual divide riscurile între persoane. Uh, problemele individuale, dacă sunt suportate de mai mulți, uh, se, sunt suportate mai bine. Deși suntem uh, mici, dacă suntem mulți, suntem puternici. În unire stă puterea poate și Europa întreagă, proiectul european este un, o, o încercare de a reciprociza riscurile și de a multiplica oportunitățile și când Europa pierde din vedere această idee, după cum se întâmplă acum, vedem prin ce momente grele trec unii dintre noi și vor trece toți dacă nu se recuperează acest spirit de asociație, acest spirit de solidaritate între oameni. Noi suntem ființe sociale și niciodată de unii singuri nu vom putea avea succes decât dacă ne asociem unii cu alții. De aceea uh, vă spun uh, tuturor invitațiilor că grupul socialist apreciază această formă juridică a mutualității pentru valorile sale și vom fi foarte activi pentru a fi eliminat această tăcere, ba chiar agresiune Uh, față de uh, instituțiile care nu sunt societăți de capital. Și uh, pentru toți cei invitații câteva întrebări foarte simple, dar care ne vor ajuta pe noi. În primul rând aș dori să știu în această filozofie a societăților de capital Dumneavoastră trebuie să uh, lucrați pe o bază care nu, în care capitalul nu este elementul uh, principal, ci participarea. Care sunt principalele amenințări la adresa societăților mutuale ca printr-un statut european să, se, să fie eliminate? E vorba de gestiune uh, sau e vorba de lucruri tehnice, contabilitate? Ce lucruri v-au complicat dezvoltarea, v-au frânat dezvoltarea? Și ca să nu rămân doar cu o întrebare de tip negativ în legătură cu riscurile. Aș dori să știu de la cei trei invitați ce așteaptă ei de la deputații europeni, ce am putea noi face, nu doar ca să vă apărăm, ci și ca să impulsionăm o mișcare care, are, care este practic soră a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Alors, avant de redonner la Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul doamnei Bastos, mai dorește cineva să, să uh, intervină? Nu. Atunci mă înscriu și eu pe lista vorbitorilor. Și către cei trei invitați uh, am mai multe întrebări. În primul rând, pentru toată lumea. Poate fiecare, pe scurt, să ne dea trei motive pentru care ar trebui să avem un statut european al societăților mutuale. Dacă așa credeți, dacă așa considerați. A, da, a, doua, a doua întrebare. Ne puteți da trei argumente, elemente concrete în favoarea unui asemenea statut de, și de ce ar avea el nevoie. Deci dacă am avea un statut european, care ar fi cele trei priorități ale sale? Sau care sunt cele trei obstacole, dacă privim lucrurile din alt punct de vedere, în calea înființării în, în unei societăți europene sau unui statut european pentru mutuale? Către domnul Pozniac, o întrebare, pentru că dânsul a spus, dacă am înțeles eu bine, că se pot îmbunătăți lucrurile nu numai cu statutul. Lucrurile ar putea merge mai bine ca societățile mutuale să poată acționa în favoarea cetățenilor europeni. Așadar, dacă așa stau lucrurile, ce ar trebui făcut dincolo de problema statutului? Și, nu știu pentru cine dorește să răspundă din cei trei, însă, în întrebare, dacă vorbim de statut european, e mai ales bun, e din mai multe motive. Pentru că atunci când Comisia elaborează un proiect de regulament sau de directivă, ea trebuie să aibă pe masa de lucru acest statut pentru a anticipa impactul legislației pe care dorește să o adopte. Apoi, pentru că permite să se consolideze un model alternativ. Bun, acum nu și aici toate argumentele, că le cunoașteți. Dar eu am înțeles că unul din argumentele în favoarea statutului european ar fi ideea Cred că ultimul uh, vorbitor a spus asta, că atunci când uh, societățile mutuale doresc să intervină în alt stat decât statul de origine, există probleme. Mi se spune că anumite societăți mutuale sunt active și în mod transfrontalier fără probleme. Și atunci care e problema, întreb? Uh, ar trebui răspuns încă de pe acum la această întrebare. Dacă dorim un statut european, asta am vrut să vă întreb și sper că n-am uitat uh, ceva important. Dar dacă așa e cazul, sunt convins că doamna Bastos va pune aceste întrebări. Vă rog. Obrigada, Sr. Presidente. Estou eh, muito... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am auzit din partea experților și a colegilor și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Și de asemenea vă mulțumesc pentru orice amendamente care ar putea să fie depuse. Din uh, cele trei prezentări, cred că, după părerea mea, ideea principală este că societățile mutuale sunt ghidate de solidaritate. Și sunt uh, exemple ale uh, modelului nostru social european. De aceea, cred că merită să încercăm să armonizăm legislația din statele membre, încercând să găsim cel mai mic uh, numitor comun. Problema care se pune este ce probleme rezolvăm în acest fel. M-au întrebat colegii și a, care este numitorul comun al legislației europene? Ce ar trebui să facem noi din punct de vedere legislativ? Sigur că asta este o întrebare și pentru experți. Care este numitorul comun pe care ar trebui să-l includă, să-l conțină o viitoare legislație? astfel încât să nu punem în pericol existența modelelor mutuale. În această privință, care ar fi avantajele identificării acestui numitor comun din punctul de vedere al funcționării societăților mutuale? Este o apropiere de cetățeni, este o creștere a calității pe piața internă, Există o chestiune de complementaritate în felul în care funcționează aceste societăți în comparație cu sectoarele public și privat în general. Cum pot ele să transforme serviciile, educația și așa mai departe. Și o altă întrebare care a fost avansată ca argument împotriva creării unei, unui statut european, și anume a, faptul că în anumite state membre nu există legiferarea acestui sector. Aceste state ar putea încerca să blocheze inițiativa unui statut european la Consiliu sau la Comisie. De aceea vreau să vorbim despre acest vid legislativ și de ce este un argument împotriva promovării uh, statutului european. Mulțumesc. Domnul general Ambrec răspunde la întrebări. Da. Am să încerc să răspund la câteva din aceste întrebări. E greu să răspundem la toate. Problema diversității ca obstacol în calea statutului european, cred că ceea ce vă spuneam uh, arată exact inversul. Este vorba de o bogăție în diversitate, pentru că există o multitudine de principii și de orientări. Am să mă întorc la prima uh, întrebare. Uh, care sunt avantajele? Știți că care sunt obstacolele? Uh, vă spuneam că în anumite țări Tradiția durează de sute, zeci de ani, dar în altele această națiune este necunoscută. Sigur că e vorba de raportarea la anumite valori, egalitatea de tratament, guvernanță, proximitatea, iar această guvernanță trebuie să fie în favoarea membrilor. Uh, ei trebuie să vegheze la păstrarea spiritului de, guvern, de bună guvernanță, păstrarea egalității și apropierea de cetățeni. De asemenea, acoperirea la nivel social. Se spune destul de adesea și revine mereu în discuție faptul că în ziua de azi societățile mutuale sunt pe cale de a trece către asigurări de sănătate, asigurări sociale, însă nu în sensul uh, creării de profituri uh, uh, disproporționate care au ca efect pauperizarea cetățeanului. Cred că, până la urmă, dacă vrem să vorbim despre un cadru legislativ, trebuie să ținem cont de realitățile locale și să uh, amintim un număr de principii comune în legătură cu proiectul uh, uh, sectorului mutualist european, acesta a fost elaborat uh, plecând de la trăsăturile comune ale societăților mutuale din Europa, ținând cont de particularitățile naționale și de istoria acestora. Ideea principală din raport este să nu există opoziție în fața acestui proiect. În ce privește SGEM, SGEM este un instrument de apropiere a entităților mutualiste care pune în comun anumite activități, anumite proiecte spre deosebire de alte instrumente precum uh, GIE care sau GM care permite gestionarea anumitor activități, SGAM uh, se ocupă de definanțarea proiectelor comune și este un instrument de fuziune. Se ocupă cu apropierea acestor entități. Nu este Mm, nu ține de mm, fuzionare, ci de gestionare comună mai degrabă. În legătură cu demutualizarea, s-a constatat, de fapt, înainte de asta, aș vrea să spun că reducerea numărului societăților mutuale nu înseamnă neapărat uh, scăderea volumului de activitate, este o reducere datorată unor fenomene de regrupare Există mai multe formule în Europa privind uh, regruparea. Directivele noi în anumite state membre au dus la probleme de solvabilitate și au forțat ca anumite au forțat anumite societăți mutuale să se reorienteze și să se grupeze în societăți mai uh, mari. De exemplu, în uh, Marea Britanie acest lucru s-a tradus și acesta este un risc uh, foarte mare. Vă vorbeam despre uh, numărul de locuri de muncă. E bine, sectorul mutual a creat în uh, Franța, pentru că exemplu pe care îl cunosc cel mai bine, un număr de locuri de muncă dublu față de sectorul privat. Iar în sectorul uh, public uh, au fost desfințate locuri de muncă, după cum știți. Până la urmă, cei care trebuie să beneficieze, consumatorii, așa, au uh, văzut în urma acestor regrupări de care vă vorbeam creșterea primelor și uh, Um, sigur că este normal. Mulțumim, domnul Posniak. There's plenty of questions to respond to. Mulțumesc, sunt multe întrebări la care trebuie să răspund, așa că mă voi grăbi. Diversitatea. Un element cheie pentru diversitate este un cadru pentru societățile mutuale. Uh, Um, ca o consecință a istoriei uh, societăților mutuale, a tradițiilor acestora și a autoînțelegerii față de acestea. Într-un fel sau altul, uh, legea asigurărilor societăților mutuale e practic o lege de asociere pentru organizațiile bazate pe profit care au putut să facă uh, bani frumoși din asigurări. Uh, Uh, în multe țări uh, seamănă foarte tare legea societăților mutuale cu legea societăților de asigurare. În Franța există două temeiuri juridice, în Italia, spre exemplu, există asigurări mutuale care uh, sunt, de fapt, uh, ale unor companii civile cu un statut uh, foarte puternic. Așadar, ca un rezultat al acestor uh, schimbări istorice, diferențe istorice, mă scuzați, există diferite uh, puncte de pornire uh, Uh, în ceea ce privește definirea societăților mutuale. Dar ideea este că solidaritatea este pretutindeni, însă dacă e uh, solidaritate independentă sau dacă e un model social sau dacă e un uh, model uh, nu, care să nu fie bazat neapărat pe profit, toate aceste lucruri diferă de la un stat la altul. Prin urmare, înțeleg că anumite comunități naționale se tem că își vor pierde dreptul de a avea, de a-și păstra modelul de mutualitate. Se tem de monstrul european, se tem de regimul celor 28 și se tem de toate aceste lucruri, mai ales când astea se discută uh, la nivel comunitar, se tem de influența ce poate să vină de la Bruxelles. Și mulți își rescriu acum legea asigurărilor și din uh, diferite state știm uh, de la Ministerul de Finanțe că uh, acestea ar prefera să schimbe temeiul juridic pentru societățile mutuale, fie înspre mai bine sau mai, înspre mai rău, ceea ce nu ne place, din cauza scepticismului față de modelul care rezultă la rândul său din scepticismul altor state în ceea ce privește serviciile uh, financiare furnizate de non-capitaliști. Prefer să mă exprim vag. Uh, Solvency 2 se referă la uh, asiguratorii de tip IMM. Deci e o problemă de dimensiune, nu neapărat de uh, formă juridică. Eu vorbesc uh, pentru, în numele IMM-urilor uh, mici, mutuale, și pentru cele mari, dar în general pentru cele mai mici și spun de trei ori proporționalitate. Și punct. Poate că ar fi și chestiunea grupărilor, dar ar fi puțin complex să revenim acum la acest uh, concept. Ideea este că mm, grupările prevăzute la, în Solvency 2 pentru societățile mutuale nu reprezintă o soluție fiabilă. Domnule Serca, și dumneavoastră mi-ați adresat o întrebare și vreau să uh, uh, apreciez angajamentul dumneavoastră față de valorile care sunt acum în joc, pentru că sunt în joc, ceea ce este un lucru obișnuit pentru societățile mutuale din asigurări, din servicii sociale, uh, pentru modelul mutual, de fapt, uh, în termen general. Cu toții cred că am subliniat importanța valorilor de apărat, uh, mai ales de actorii în serviciile financiare, și Mă bucură sprijinul uh, dumneavoastră. Revenind la af- afirmațiile doamnei Beres, președinta, de câte am înțeles, se dorește un statut din variate motive pe care nu le voi prezenta în ordine. Din cauza uh, uh etichetei uh, europene, din cauza spectrului european, uh, Uh, din cauza recunoașterii, a facilitării, a recunoașterii activităților transfrontaliere, dar ca obstacol uh, mai pot menționa și teama de um, acest uh, monstru venit de la Bruxelles, sectorul spune că nu avem nevoie de intervenție pentru sectorul comercial pentru a utiliza, pentru a beneficia de libertățile pieței unice? Și așa ajung uh, și la, așa revin la spusele dumneavoastră, doamnă președinte și a raportoarei. Sectorul, vă rog să ne credeți că încearcă să găsească soluții la nivel european pentru câteva din provocările identificate. Pe bună dreptate m-ați întrebat dacă ar trebui, trebuie sau pot să fie toate aceste lucruri abordate printr-un statut uh, al societăților mutuale. În scurta mea prezentare, problemele pe care le-am identificat sunt probleme de ordin general. Abordarea problemelor diferă. Și despre asta discutăm noi acum în cadrul organizației mele și nu vom uh, înceta să o dezbatem problema. Pentru piața unică, sunt de acord că pentru asigurările contractuale, asigurările comerciale, uh, serviciile transfrontaliere uh, se deschid câteva oportunități. Nu e vorba de lucruri ușor utilizabile de către societățile mutuale, evident, dar, dacă e să revenim la promovarea mutualității și a modelului în statele membre unde nu e cunoscut acest model, vreau să vă spun că nu am identificat o poziție față de statutul pentru societățile mutuale din acele țări în care un statut nu există. Dezinteresul e mai degrabă o problemă. Lumea uh, ezită și e sceptică în acele țări unde societatea mutuală e puternică și există iar oamenii de acolo se tem că nu sunt bine reprezentați, că problema nu este bine adresată uh, prin uh, proiectul de statut al societății mutuale, așa cum vine el uh, deocamdată de la Comisia Europeană. De vreo 20 de ani Comisia lucrează la un statut, iar sectorial se lucrează vreo 5 ani la un statut. În ceea ce vește Omnibus 2, în contextul Solvency 2, vedem atitudini protecționiste care există uh, în acele țări unde asigurările și asiguratorii au deja voie să se organizeze în uh, cooperative. Doamna Bastos e îngrijorată de acest aspect și mă tem să nu se întâmple același lucru dacă uh, asigurările mutuale ar încerca să acceseze piața asigurărilor acolo unde nu, e o societate, nu există un statut al societăților mutuale va trebui să adresăm și această problemă. Mulțumesc și îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Presidente, comecei în portughez și vă tentar conclui. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi uh, încerca să răspund uh, în portugheză, pentru că e limba mea maternă. Cred că problemele evocate aici pot fi analizate separat dar uh, totuși sunt și uh, interconectate. Uh, și anume, societățile mutuale fac parte din modelul social european. S-a început cu câteva țări, am ajuns acum la 27 de state membre și dacă nu cumva mă înșel, avem un model social care nu este neapărat utilizat uh, în toate țările. Dacă dorim o Dacă vrem o uh, Europa inclusivă, trebuie să ne bazăm pe solidaritate și pe asta se bazează uh, societățile mutuale. Deci modelul solidarității trebuie implantat și în țările care nu este familiariz- care mă scuza, nu sunt familiarizate cu el. Asta mă duce la o chestiune de natură mai tehnică, și anume, de ce anume societățile de tip mutual și mai ales cele care activează în domeniul sănătății, care sunt mai ales, acționează mai ales pe plan național, Uh, ele sunt bazate pe ideea solidarității. Și noi trebuie ca această idee a solidarității să o exportăm, practic, să o răspândim în mai multe țări. Trebuie să vedem uh, uh tabloul general. Există cerințe uh, juridice, cerințe de capital și pentru a putea opera pe o piață mai extinsă, Um, cu alte tipuri de organizații care au reguli și cerințe de capital diferite, societățile mutuale care doresc să uh, opereze și în alte țări trebuie să aibă un statut european pentru că ele să poată uh, uh, uh benef- avea beneficii și astfel își pot uh, consolida uh, propriile structuri și propriul capital și pot avea mai multă durabilitate. Astfel pot avea și mai mult, astfel se poate ajunge la și mai multă solidaritate între țări. Doamna Bastos, uh, precum și alți vorbitori, Uh, au întrebat, că, au întrebat de ce e nevoie de acest uh, statut european. Cred că uh, mi-a fost adresată această întrebare. Um, societățile mutuale operează și în alte țări, dar sistemele juridice sunt diferite. Și unul din riscurile cu care se confruntă societățile mutuale și acest lucru a fost recunoscut într-un studiu privitor la rolul societăților mutuale în secolul 21, studiu comandat de Parlament, s-a recunoscut că societățile mutuale își pot uh, pierde caracteristicile specifice atunci când se mută într-o țară în alta și uh, acolo există um, structuri juridice diferite. Și ce se întâmplă atunci când uh, ele se demutualizează? Acesta e unul din riscurile majore pe care dorim să le evităm. De aceea credem că e o prioritate uh, și de aceea trebuie să luptăm pentru acest statut. Avem nevoie de recunoaștere pentru a, apăra, pentru a putea apăra modelul social european. Apărarea acestui model social Înseamnă că noi spunem că suntem toți membri ai pieței unice și am putea risca să ne pierdem caracteristicile. Și asta e o problemă de viață și de moarte pentru noi. Așa, societățile mutuale trebuie să aibă caracteristici comune, deși există diferențe de la țară la țară. Bun, putem să ne gândim la statut ca un instrument opțional, supranațional, ca un instrument care permite societăților mutuale să opereze, să fie active în Uniunea Europeană, pe tot teritoriul său. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Cred că argumentele au fost foarte clare în favoarea unui statut european. Ar fi, aș fi, v-aș mai fi pus o întrebare uh, suplimentară. Dacă credeți că ceea ce am auzit de la asociațiile noastre, argumentele acestea rămân toate de actualitate sau trebuie să schimbăm baza de lucru? Dar mă rog, nu mi-a dat impresia că doriți niște lucruri complet noi. E mai mult vorba de o mobilizare politică. Așa putem progresa și eu sper că fiecare își va duce contribuția la raportul doamnei Bastos ca împreună cu Comisia Jurii să putem uh, coopera foarte bine, ca și anul trecut, și uh, să susținem această idee importantă în contextul intrării în vigoare a Directivei pentru Solvabilitate 2, dar și în contextul crizei prin care trecem unde societățile de tip uh, mutual rămân un model de referință. Dar, doamnă Bastos, poate ați dori să trageți concluziile. Obrigada, Volto a Mulțumesc, doamnă președinte. Doream doar să uh, felicit, să mulțumesc experților și tuturor celor care au luat cuvântul. Concluzia e aceeași, anume că avem nevoie de legislație europeană pentru uh, un statut european al societăților mutuale ca să putem conserva acest spirit de solidaritate și democrație reprezentat de societățile mutuale. Dar, de asemenea, pentru a impulsiona piața internă. și uh, pentru ca acest sector să treacă la o nouă etapă într-o perioadă în care Europa are nevoie de foarte multă solidaritate, uh, se confruntă cu provocări legate de incluziune și protecție socială. Acest mesaj trebuie să-l transmitem cu precauțiile necesare către Comisia Europeană. Noi nu dorim un fel de mega statut, noi vrem un nivel minim de armonizare, astfel încât legislațiile naționale să se completeze una pe alta, dar fără a ignora uh, istoricul acestui tip de instrument juridic. Mulțumesc, spune președinta. Uh, acum, în legătură cu uh, raportul doamnei Bastos, termenul de depunere a amendamentelor până la 11 iulie, la orele 12, discuția în comisie e prevăzută pe 18 septembrie. Cu asta, în numele nostru a tuturor, mulțumesc celor trei invitați și le spun că vor, ușa noastră e mereu deschisă, dincolo de discuția de azi, dacă mai doresc să ne facă propuneri concrete sau să ne transmită mesaje, pot profita de această șansă și acest raport de inițiativă reprezintă o șansă, mai ales într-o perspectivă viitoare uh, a proiectelor comisiei. Bun, am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și acum ajungem la punctul numărul 14. Și anume, e vorba de raportul domnului uh, uh, îi vom da, mă scuzați, cuvântul domnului Coșa pentru a examina amendamentele. Sunt 444 de amendamente depuse la raportul său privitor la dispoziții comune privind fondurile europene. Tu, raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă! egy statisztika. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am să încep într-o manieră oarecum statistic. Avem un număr foarte mare de uh, amendamente, ceea ce ne va conduce la nevoia de a avea un număr mare de compromisuri începând de astăzi, voi trimite propuneri raportorilor din umbră, pentru că îmi, îmi cer scuze, dar în jurul meu se vorbește foarte tare și mă deranjează. Da, aveți dreptate, spune doamna președinte. Aș vrea să îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște și să-și poartă discuțiile afară ca să ne putem și noi continua lucrările. Domnule deputat, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să reiau, dacă îmi permiteți. Avem, uh, deci, un număr foarte mare de amendamente, așa cum spune și doamna președinte. Suntem obligați să punem în practică soluții de compromis. Începând de astăzi am trimis uh, propuneri de compromis celor 55 de raportori din umbră, aș vrea să vă informez <clears throat> de faptul că cele 55 de propuneri de, uh, de compromis uh, se referă la amendamentele formulate de 15 deputați. Avem un dosar foarte voluminos, deci, care demonstrează faptul că e vorba de o comisie a noastră angajată foarte puternic în plan social. Suntem angajați, deci, în plan social și asta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale salariaților. Este motivul pentru care am reușit uh, să elaborăm aceste 55 de propuneri de amendamente de compromis. Deocamdată sunt doar propuneri, vă spuneam, pentru că nu le-am uh, discutat cu raportorii din umbră. Însă nu avem o poziție foarte, o poziție foarte puternică. Există o polarizare a abordărilor și cred că vom reuși să cădem de acord până la urmă, deși ne așteaptă foarte mult de lucru. În ceea ce privește a doua parte, dincolo de aceste amendamente, noi avem un rol foarte important. Suntem colegiuitori, da? în calitatea noastră de comisie pentru locuri de muncă, împreună cu DV și Regii. Există patru grupuri politice care au depus amendamente și acest lucru face ca acele patru amendamente emise de grupuri să reprezinte uh, 97 de pagini, pentru că fiecare amendament are câte 30 de pagini. De aceea <clears throat> trebuie să lucrăm, să comparăm aceste propuneri și să definim care sunt punctele divergente de la unele la altele. Săptămâna viitoare voi avea întâlniri cu raportorii din umbră și sper că vom reuși să studiem bine problemele care vor apărea și divergențele care vor apărea. Aștept uh, părerea colegilor mei. Domnul Prietos, doamna președintă. Yo también estoy de acuerdo con... Sunt și eu de acord cu domnul Coșa. Putem să facem un efort ca să avem un uh, număr cât mai mare de compromisuri care să treacă, pentru că e un raport foarte important. Încă n-am putut să citesc uh, compromisurile propuse de raportor, dar trebuie să ajungem la uh, un acord pentru că e important să lansăm un mesaj puternic din partea Comisiei și cu anumite linii roșii, anumite limite. Cred că am trecut prin momente foarte riscante în uh, punctul central al politicii europene, cel puțin din punct de vedere al, politicii, al Comisiei noastre, politica socială, în primul rând, utilitatea fondurilor, că s-a, uh, încercat să se uh, dea vina pe aceste fonduri în mai multe sectoare. S-a încercat să se transforme politica de coeziune într-un fel de dezastru. Și mai ales le utilizăm, că cel puțin îmi pare bine că suntem de acord de aproape unanimitate în această comisie, că nu trebuie ca aceasta să se, să se transforme într-o politică de șantaj politica de coeziune trebuie să stea în slujba uh, macroeconomiei, cum spun anumite state sau anumite grupuri. Ba nu, trebuie să stea în slujba anumite obiective sociale, spunem noi. Și eu cred că cu aceste riscuri, care încă mai uh, rămân în dezbatul, dezbaterea asupra fondurilor de coeziune, avem multe lucruri în comun, cel puțin sunt, uh, bine, sunt și lucruri în care avem păreri diferite. În primul rând, poate un lucru minor, Dar, uh, tre trecerea în anexă a cadrului strategic comun, dar pentru o mai mare eficientizare a confundurilor de coeziune, noi nu suntem uh, de acord nici cu regii, nici cu raportorul, pentru că credem că putem să fim mai eficienți, ca până la urmă, că până la urmă asta este ceea ce dorim noi cu aceste fonduri și Comisia și noi să avem mai mult control, bun, asta dacă ar depinde numai de noi de, și nu de un proces uh, prin acte delegate, ci cu o decizie. De asemenea, crede, credem că uh, s-a dat uitării o parte în anexă. Noi am depus un amendament pentru că am crezut că nu ne putem permite luxul în situația socială actuală, cu șomajul care crește lună de lună, mai ales în rândul tinerilor, politica de coeziune și nu doar cu Fondul Social European, ci și toată politica de coeziune are o mare capacitate de a promova crearea de locuri de muncă și să nu se facă nicio mențiune în, în anexe față de rolul fundamental uh, pe care trebuie să-l aibă în acest moment ca să existe un numitor comun și să facem tot ce putem pentru a promova ocuparea uh, în Uniunea Europeană. Prim ales rezerva strategică de eficiență. Aici noi am propus eliminarea ei pentru că nu aduce nimic în plus. E unul din riscurile cu condiționalitatea propuse de către Comisie, cu care suntem mai mult sau mai puțin de acord, însă cu obiectivul ca birocrația să nu aibă câștig de cauză și statele să aibă drept să-și dezvolte politica de coeziune, deci această rezervă strategică uh, nu avea sens aici. Și noi considerăm că această rezervă deficientă strategică, care a funcționat deja la alte politici de coeziune, n-a folosit la nimic. Acum ar, n-ar face decât să producă mai multă birocrație și din această pricină nu ar constitui o, un stimulent pentru anumite politici. De aceea am propus eliminarea sa. Și cred, cum spuneam, că trebuie să lansăm un mesaj foarte clar cu anumite linii roșii. Cred că suntem de acord în general și să nu cădem în această capcană, care, uh, uh, pentru că apar încă niște idei greșite în dezbaterea de la Consiliu în legătură cu uh, capacitatea bugetară proprie a fondului de coeziune și încă ceva, după cum știți, Comisia Europeană a propus o restructurare a fondurilor de coeziune neexecutate pentru a lupta contra șomajului în rândul tinerilor. Cred că aici propunerea aceasta conține multe capcane. În primul rând că dacă trebuie să avem o politică permanentă pentru ocuparea tinerilor și cred că așa este, dar nu poate depinde de un buget care se epuizează în cursul anului următor. Deci trebuie să creăm o linie specifică pentru a lupta contra șomajului tinerilor. Și dacă utilizăm aceste resurse neexecutate pentru a crea un nou program, ni se spune probabil că politica de coeziune trebuie să aibă propriul său buget în uh, viitoarele cadre bugetare. Deci să nu cădem în capcană, să avem o politică de coeziune puternică, cu linii roșii clare și cu buget suficient pentru a ne îndeplini obiectivele. Madame Morin Chartier. Doamna Morin Chartier. Travail de Doamna președinte, mulțumesc. Vreau să salut uh, activitatea colegului nostru cu acest raport foarte important, pentru că el uh, depinde pe de o parte și de Comisia Regii, dar și de activitatea noastră pe Fondul Social European. Deci este o activitate destul de laborioasă de coordonare între diferitele rapoarte simultane. Câteva puncte mi se par foarte importante în acest uh, raport. În primul rând, am încercat să subliniez în mai multe amendamente integrarea partenerilor sociali în politica pusă în practică pentru că în alegerea politicilor uh, uh, și proiectelor, pentru că acestea vor fi mai eficiente dacă în același timp se bucură de sprijinul partenerilor sociali și a altor parteneri de tot felul care pot beneficia de Fondul Social European. În al doilea rând, un punct uh, fundamental, respectul celor 25% de, uh, acordate prin Fondul Social European. Este un punct uh, pe care trebuie să-l susținem pentru că altfel politica socială și am văzut dovada acestui lucru, politicile sociale uh, există tendința să fie integrate de FEDER, știți, uh, și incluse în rândul altor tipuri de politici. În al treilea rând, simplificarea administrativă este esențială. Simplificarea administrativă în utilizarea tuturor acestor puncte. Și un al patrulea lucru despre care vreau să vă vorbesc. Nu e suficient să menționăm politicile educative, precum recunoașterea competențelor, ci trebuie să subliniem și nevoia de formare profesională pentru o bună execuție a acestor proiecte. Domnul Cozac, vă stau la dispoziție pentru a organiza această articulare între uh, Fondul Social European și celelalte programe. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Mulțumesc și eu, uh, Kinga. For this discussion, because uh, uh, for us... Uh, Gânț. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Din câte știu, și ne așteptam oarecum la asta, acele 25 de procente din Fondul Social European și celelalte procente care depind de nivelul de dezvoltare al diferitelor regiuni vor reprezenta uh, puncte cheie din raport și aș vrea să-l rog pe Adam să fie foarte ferm în negocierea cu celelalte comisii. Știu uh, că guvernelor le place să promoveze proiecte mari de infrastructură și că este mult mai ușor să, să cheltuie aceste fonduri pe infrastructură decât pentru oameni, pentru educație sau incluziune socială sau locuri de muncă. investiții în oameni care nu sunt pe piața muncii. Și știu că va exista presiuni uriașe din partea guvernelor statelor membre pentru a dilua acest procent. Deci aș vrea să cădem de acord asupra acestui lucru. Din câte înțeleg, există un acord între familiile politice, dar cred că acesta ar trebui să rămână una dintre principalele noastre preocupări. Și vreau să mai uh, menționez câteva lucruri pe care le-am surprins și în amendamentele pe care le-am depus. Pe de o parte, condiționalitatea e foarte importantă pentru noi. Există un climat la Consiliu, un mediu nefavorabil cheltuirii diferitelor fonduri și dacă noi suntem foarte clari cu privire la condiționalitățile ex ante și ex post, atunci ne putem asigura că aceste cheltuieli vor fi făcute mai eficient în următorul cadru financiar multianual. Am putea de asemenea să cerem o simplificare a gestiunii fondurilor pentru instituții și organizații care se ocupă direct de bani atâta vreme cât se în, uh, îndeplinesc uh, condiționalitățile ex ante. De asemenea, e foarte important ca aspectele urbane ale, ale sărăciei să fie subliniate mai puternic în proiectul de raport pentru că există foarte mari diferențe între statele membre. În unele țări sărăcia este concentrată uh, la oraș, iar în altele sărăcia se regăsește la țară. De aceea trebuie să găsim un echilibru și să finanțăm din diverse surse aceste programe integrate. Pentru că e bine să apelăm la programe integrate și multifond. Și vreau să mai spun că ar trebui să păstrăm o proporție a fondurilor sociale, să apărăm acel procent și apoi să negociem în continuare. Trebuie să păstrăm și aspectul uh, sub care figurează în regulamentul fondurilor sociale europene și anume acela al uh, nediscriminării, uh, al nesegregării pentru că dacă acest lucru nu se reflectă în uh, cadrul multianual, se va pierde mai târziu, pe parcurs, pe drum. Deci trebuie să fim foarte atenți la indicatori și să monitorizăm uh, toate modificările care pot surveni în legătură cu țintele propuse pentru 2020 și pe care am dori să le vedem uh, atinse. Acești indicatori ne vor arăta ce se întâmplă pe teren și trebuie să ținem cont de informațiile pe care le primim de pe piața muncii. Vă mulțumesc! Ehm, Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci am să spun eu câteva cuvinte. Articolul 84.3 euh, du... Articol 84.3 de la textul domnului Coșa, problema condiționalității macroeconomice, pentru că în această privință. Bun, nu mai știu ce articol e, dar în discuția de azi dimineață cu cei doi raportori ai Comisiei pentru Bugete, domnul Băghe și cu domnul Calfin, am avut, am rămas cu niște îngrijorări pentru că ritmul negocierilor face ca fiecare comisie să înainteze în propriul ritm cu temeiul juridic și apoi când vom avea, vom avea un circ întreg în legătură cu cifrele și uh, uh cu temerile juridice există chestiuni foarte politice unde am putea avea poate o abordare diferită decât una dintre comisii. Și cred că această chestiune a, macro, uh, a condiționalității, mă scuzați, macroeconomice, este semnificativă și eu cred că echilibrul politic din comisia noastră nu e chiar același ca cel de la comisia regii. Aici, Comisia Regii probabil nu va uh, avansa în același timp cu noi. Fără ca grupurile politice și uh, plenul să poată avea un cuvânt de spus. Bun, nu vom rezolva problema aici, dar cred că totuși e momentul să vedem Uh, că această problemă este pusă în fiecare din grupurile noastre politice și dacă nu se întâmplă nimic la Comisia Regii, înțeleg că echilibrul în favoarea condiționalității macroeconomice ar putea avea câștig de cauză și apoi pentru a modifica poziția Parlamentului va trebui să facem uh, niște eforturi care probabil că nu vor avea succes. N-am văzut amendamentul de compromis a raportorului aici. Uh, am înțeles că în comisia noastră este o majoritate în, împotriva acestei condiționalități macroeconomice. Dar aici nu e de ajuns să credem că fiecare are dreptate, ci trebuie să influențăm și alte comisii. Și poate chestiunea articolului 95 alinea 3, transversal, aici voi fi mai precisă, e miza de a ști ce sumă e alocată fondului social, în fondul de coeziune, în funcție de statutul regiunilor. Să știm dacă e vorba de coeziune, regiuni de coeziune, regiuni de tranziție, sau competitivitate. Nu știu exact categoriile, spune vorbitoarea, dar sunt aceste trei categorii de regiuni. Știți la ce mă refer. Și aici uh, avem o stare de urgență, pentru că dacă vedem ce se află în uh, uh de negocieri pregătit de uh, președinția daneză, uh, toate acestea în spiritul președinției daneze, vor face parte de la, negocieri, ca și cifrele de la cadrul financiar multianual. Din punct de vedere legislativ, pentru noi este complet inacceptabil, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie dacă are convingerea asta, să uh, vorbească cu reprezentanța permanentă, să-i mobilizeze și să nu lăsăm ca asta să se întâmple poimine la Consiliul EPCO, dar mai ales în perspectiva Consiliului de Afaceri Generale din 26 iunie, care va pregăti Consiliul European. Și dacă la Consiliul de Afaceri Generale, uh, instrumentarul pregătit de uh, președinția, președinția daneză este acceptat și funcționează, atunci totul rămâne deschis sau totul se redeschide cutia Pandorei, practic, și am văzut că există această problemă încă de la început la comisia noastră. Unii își vor aminti că, inițial, comisarul și direcția sa generală se gândiseră ca Fondul Social European să iasă complet din fondurile structurale ca să uh, aibă mai multe fonduri, ca să aibă și mijloacele de a acționa unii membri și inclusiv din comisia noastră s-au lăsat convinși că trebuia uh, uh, să fie menținut sub o egidă comună, dar văd că pălăria e prea mare, practic, și astfel se distruge politica socială. Dacă nu consolidăm aceste cifre și dacă ceilalți au câștig de cauză, atunci s-a terminat cu politica socială. Și când văd ce se întâmplă în anumite țări, mai ales de la regiunile periferice, să nu mi se spună că, conform Portug- Portugaliei, astăzi avem nevoie mai degrabă de infrastructuri rutiere. Nu e adevărat. Deci ă, există un echilibru al politicilor structurale și, dragă domnule raportor, aici sunteți purtătorul nostru de cuvânt sport de la apelul nostru și trebuie să spuneți niște lucruri foarte clare, foarte dure, încă din începând cu această săptămână, deși e, până la urmă, răspunderea noastră a tuturor, împreună cu dumneavoastră. Bun, și uh, Sigur că colegii au evocat mai multe aspecte, dar eu atât am avut de spus în acest moment. Dacă comisia dorește să intervină. Oui, nu. Oui. Alors, allez-y. Vă rog. Poate să spuneți două cuvinte despre dezbaterea de la Consiliu pe problema Fondului Social European Uh, și fondul, fondurile de coeziune. Ah, uh, Bun, d'abord... Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, mulțumesc raportorului domnului Coșa și deputaților care au depus amendamente. Deci, chestiunea resurselor, care face parte din dezbaterea privitoare la cadrul financiar multianual nu mă voi ocupa de ea acum, dar am dorit să spunem câteva cuvinte privitoare la parteneriate, cadrul de performanță și uh, ținerea, uh, luarea în considerare a proiectelor uh, orizontale. La parteneriat, unii deputați au vorbit de um, asocierea partenerilor. Comisia e convinsă că un parteneriat de calitate e o condiție esențială pentru programe de calitate care să răspundă nevoilor Uniunii. Comisia consideră că codul de conduită poate să ne permită să avem cât mai mult de câștigat din parteneriate. În ce privește cadrul de performanță, Comisia înțelege că unii au îngrijorări, mai ales în legătură cu condiționalitatea macroeconomică sau ex ante. După cum știți, cadrul de performanță a fost definit Uh, pentru un impact cât mai pozitiv al fondurilor. Comisia crede că o reducere a ambițiilor noastre nu ar fi un semnal corespunzător, pentru că noi suntem hotărâți să îmbunătățim performanța programelor, dar Comisia, sigur, e deschisă discuțiilor, îmbunătățirilor pentru a ca, pentru ca aceste programe să funcționeze mai bune și principiile orizontale, egalitatea de șanse între bărbați și femei și nediscriminarea, uh, Comisia a dorit să mulțumească eforturilor de a îmbunătăți propria, propriul document și vă rămâne la dispoziție pentru că aceste principii să fie integrate în politica de coeziune zi de zi. Mulțumesc! Cher monsieur, je vais être... Bine, mulțumesc, domnule. Dragă domnule, voi fi dezagreabilă. Mi se întâmplă câteodată, da. Cinstit vorbind, atunci când comisia intervine aici și mulțumește parlamentarilor pentru contribuția adusă, Păi sunteți în afară de subiect. Noi suntem aici în fața unei propuneri legislative și parlamentarii sunt cei care trebuie să o elaboreze. Noi suntem colegiuitori. Deci haideți, nu mai veniți aici și spuneți că sunteți foarte fericiți de amendamentele noastre. Nu dăm doi bani pe asta. E dreptul nostru de inițiativă, dreptul nostru de legiuitor și gata. Basta. Da, mă scuzați. Da, aveam de mult pe inimă asta și dumneavoastră îți eh, suporta consecințele și trebuia să spun că e dimineața. Um, je, vais, je, vais, je vais revenir sur, sur un point. Et... Revin. Și după aceea am dat din nou cuvântul. Da, dar uh, comentariul tehnic. Care e rolul Comisiei în lucrările noastre? Dacă e vorba de cadrul strategic comun. Aici Nu știu cum vedeți toate lucrurile, pentru că aici ați văzut că există patru amendamente care au fost depuse și care ocup, acoperă tot documentul. Și ne aflăm într-o stare de nesiguranță. Nu știm ce va face Comisia Regii. Vor fi integrate ca element de codecizie, care este avantajele și dezavantajele. Cum vedeți dumneavoastră situația? știți, fără îndoială că am avut dezbateri ca să vedem dacă acest document nu trebuia păstrat în afara codeciziei, să facem un document de flexibilitate, în același timp dacă ar trebui integrat ca element de codecizie. Noi am dorit să intervenim în negocieri. Cum vedeți dumneavoastră statutul acestui document? practic vă dau ocazia, într-un fel, să vă expuneți argumentele în favoarea soluției pe, cu care ați venit. Da, da, cred că parlamentarii poate au nevoie de mai multe explicații. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Deci, de fapt, Comisia propusese ca acest cadru strategic comun să fie adoptat în cadrul actelor delegate și la Regi și la Comisia dumneavoastră s-a propus că să fie un document în anexă la regulament. Comisia poate conlucra cu Parlamentul pe această bază și să includă obiectivele politici, politicilor, mecanismele de coordonare și mecanismele pentru coerență cu celelalte politici ale Uniunii ca anexă a regulamentului. Din însă, acțiunile principale, provocările teritoriale și domeniile prioritare pentru actele de cooperare nu s-a regăsit în acte delegate separate. Asta e situația la ora actuală. Sper că am răspuns întrebării. ce que mettez dans les actes délégués? Ce ziceați că puneți în actele delegate? Deci partea anexată la regulament va fi cea privind obiectivele politice, mecanismele de coordonare și mecanismele care permit asigurarea consecvenței cu celelalte politici. Asta va fi anexa la regulament. Acțiunile cheie, key actions, <clears throat> efectele teritoriale și domeniile prioritare ale cooperării vor face parte dintr-un act delegat separat. Iată. Deci asta este propunerea comisiei. Așa să înțeleg? Bun. Domnule raportor, dacă doriți să încheiați. Mulțumesc. Dezbaterea a fost una foarte interesantă și productivă. colegii deputați au făcut uh, intervenții, au avut intervenții utile pentru mine, pe care le voi uh, folosi în întâlnirile mele de săptămâna viitoare cu raportorii din umbră și sunt încrezător că vom ajunge la un consens. Așa cum spunea și doamna președinte, noi putem avansa împreună și putem să confirmăm poziția puternică a comisiei noastre. În același timp, am un mic regret. Și anume că doar deputații PPE și a, socialiști și democrați au făcut observații. Nu avem deodată punctele de vedere ale celorlalte familii politice și mi-aș dori o majoritate mai amplă vreau să iau contactul cu celelalte grupuri politice și să aflu care este părerea lor despre acest aviz. Și acum trei probleme concrete. Prima. Deja a apărut o primă variantă a avizului meu, ceea ce a permis formularea poziției noastre. Estimăm că codecizia este o procedură destul de îndelungată. Dar în același timp trebuie să ne gândim să limităm competențele care sunt încredințate comisiei prin acte delegate. Pe de o parte, pe de altă parte, am uh, auzit care sunt preocupările și neliniștile colegilor mei și am să reacționez spunând că cele 25 de procente vor fi păstrate. Este convingerea mea, este lucrul pentru care mă voi lupta, așa cum mi-au și cerut de altfel uh, unii dintre colegi. Și cred că trebuie să asigurăm o proporție potrivită pentru fondul, uh, fondurile sociale europene. În ceea ce privește amendamentele, o mare parte dintre ele Uh, oamenii sau doresc să reducă sarcina administrativă. Procedura trebuie ușurată. Înțelegem de ce poziția Comisiei este cea care este, dar cetățenii, salariații, dar și cei excluși au de suferit și cred că aceste două poziții vor fi uh, diametral opuse și chiar confruntaționale. Așa că aș vrea să le cer colegilor să susțină amendamentele de compromis pe care le voi elabora împreună cu raportorii din umbră și asta pentru că trebuie ca în fiecare din grupurile noastre politice să consolidăm uh, pozițiile pe care le vom formula. Sper că la a treia discuție pe acest subiect vom putea să ajungem la compromisuri foarte înțelepte. Mulțumesc, domnule raportor, spune doamna președinte. Vă urez succes și sper că veți ajunge împreună cu raportorii din umbră la compromisuri foarte bune. Cu atât mai mult cu cât trebuie să adoptăm aceste amendamente pe 5 iulie. Am să fac aceeași observație ca azi dimineață. Pentru toți colegii e foarte important ca săptămâna viitoare să dispunem deja de aceste compromisuri, să le putem analiza. Știu că noastră v-ați trimis deja uh, compromisul, amendamentele, dar veți lucra împreună cu raportorii din umbră pentru a îmbogăți aceste propuneri și trebuie să le avem și noi pentru a ne pune de acord uh, și a da acordul final odată ce se încheie negocierile cu raportorii număr. Deci pe 5 iulie la Strasburg este termenul limită. Punctul 15 pe ordinea de zi acum, domnul Becker. Becker vom discuta cele 230 și ceva de amendamente la inițiativa pentru antreprenoriat social, construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Vreau să vă prezint pe scurt în ce stadiu se află lucrările pe acest raport. Din, din capul locului vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru participarea activă. Mulțumesc raportorilor din umplă, dar și coordonatorului meu în grupul politic. Mulțumesc asistentei mele din uh, echipa. Vreau să vă spun că pot deja să afirm că mare parte din amendamente atât ca număr cât și ca și conținut, reprezintă uh, niște amendamente care ilustrează foarte bine viitorul acestui subiect. Trebuie spus faptul că raportul cu privire la antreprenoriatul social este unul uh, marcat de o coincidență de timp uh, extrem de interesantă, poate chiar și ciudată, pentru că multe Uh, aspecte ce țin de conținutul antreprenoriatului social apar deja în alte rapoarte, de exemplu în ceea ce privește Fondul Social de Investiții, în ceea ce privește uh, raportul doamnei Steinrück și în ceea ce privește raportul doamnei Ocuni. Avem, uh, din punctul de vedere al conținutului, câteva precondiții foarte interesante care uh, au, sunt tratate înainte de a fi tratat raportul cu privire la antreprenoriatul social. Uh, Trăim într-o lume a terminologiei și a definițiilor care apar în fiecare document al Comisiei Europene, precum și în documentele citate ale Parlamentului European. Dar sunt lucruri tratate întotdeauna dif- diferit. Apar diferențe și de la o versiune lingvistică la alta, de exemplu din engleză, în germană și probabil și în alte limbi. Vreau uh, să fiu însă uh, flexibil și vreau să vă spun că uh, Asta e realitatea, trebuie să o acceptăm. Prin urmare, vreau să clarific că eu mă străduiesc să analizez întregul complex de teme și să uh, sincronizez lucrurile în așa fel încât la final să avem o uh, colecție de termeni strict uh, uh reglementați. Pentru că asta datorăm publicului nostru. Trei elemente cheie trebuie să fie avute în vedere. Două fiind uh, întrebări foarte importante. Uh, în primul rând, discutăm despre reinvestirea profitului și despre uh, participarea lucrătorilor, în termen general. După cum am prezentat la un moment dat ideile mele, eu mă străduiesc ca uh, uh, ideile inovatoare, noi, să fie în prim plan. Pentru că în acest an 2012, aceste idei vor putea modifica baza de lucru. Iar în ceea ce privește antreprenoriatul social și promovarea acestuia, uh, acesta reprezintă un subiect foarte important. Încă o dată subliniez că trebuie să promovăm antreprenoriatul social, nu să îl înfrânăm. Să nu încercăm să îl înfrânăm, pentru că mie mi se pare că tocmai asta rezultă din, și din comunicarea Comisiei și din atitudinea pe care am adoptat-o eu până acum, că trebuie să promovăm antreprenoriatul social, trebuie să stimulăm potențialul existent nu în ultimul rând, trebuie să um, oferim claritate în întregul proces. Și tocmai prin prisma acestor idei vom uh, analiza toate amendamentele. Cel al treilea criteriu pe cont, de conținut se referă la faptul că antreprenoriatul social, în mod obligatoriu și justificabil, are uh, urmări sociale. Deci trebuie să aibă un impact uh, ce poate fi dovedit. Asta este o chestiune de la sine înțeleasă. Vreau să vă spun că avem și un calendar. Vom avea, cred, peste vreo două săptămâni reuniunea raportorilor din umbră. Iar uh, în ceea ce privește amendamentele de compromis, le vom trata cât mai repede cu putință și prin raportorii din umbră vă vor parveni, astfel încât să avem suficient timp ca în aceste două săptămâni să, avem, uh, să uh, găsim o direcție comună și să ne îndreptăm către o versiune finală pe care eu sper, despre care eu sper uh, că se va putea bucura de majoritate la vot. Vă mulțumesc pentru atenție. Bun. Doamna Kinga Gânț are cuvântul. Mulțumesc! Eu vreau să reiau spusele raportorului, pentru că a început spunând că e un raport din proprie inițiativă, dar e de un interes uriaș, lucru care rezultă, analizând numărul consistent de amendamente depuse. Cred că va fi o muncă extraordinară, uh, cea de sortare și uh, compilare a amendamentelor toată lumea pare să fie de acord că Comisia ar trebui să facă tot posibilul pentru a oferi uh, certitudine juridică, politică, financiară, să creeze un mediu propice pentru antreprenoriatul social. Există însă și foarte multe propuneri de definiție. Eu cred că soluția cea mai bună ar fi, de fapt, să revenim la acea definiție deja acceptată a antreprenoriatului social și a întreprinderilor și economiei sociale. Dacă nu, nu vom putea să uh, ne legăm de nimic din ceea ce uh, există deja. De asemenea, multe amendamente se axează pe modul în care putem să îmbunătățim situația financiară a întreprinderilor sociale și toată lumea pare să fie de acord că întreprinderile sociale aduc o contribuție foarte importantă la uh, ameliorarea efectelor crizei în sectorul de sănătate, în sectorul de prestări servicii, precum și în alte sectoare. Uh, de asemenea, se creează locuri de muncă și atunci este cu atât mai important să creăm noi un mediu uh, sigur, un mediu stabil uh, din punct de vedere financiar și juridic. Așa că așteptăm cu nerăbdare uh, amendamentele de compromis. Eu cred că, de fapt, prin prisma tuturor amendamentelor depuse, va fi nevoie de o restructurare. Trebuie să restructurăm proiectul de raport. Altminteri, eu mă tem că acesta s-ar putea destrăma din cauza numărului uriaș de amendamente depuse. Eu sunt convinsă că raportorul Becker va veni cu o ă, nouă structură care să servească scopului integrării amendamentelor. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, mai sunt și alte intervenții? Doamna Turunen are cuvântul. Iau cuvântul în numele lui Sven Gigold. Sper că ceea ce spun îl reprezintă. Noi simțim că acest raport ar trebui să se axeze mai mult pe activitatea existentă a Parlamentului și a Comisiei noastre. De exemplu, uh, pe raportul lui Sven Giegel, să nu reinventăm definițiile. E un aspect foarte important. Au existat uh, Um, câteva acorduri la care s-a ajuns uh, în trecutul recent între grupuri și cred că ar trebui să nu le trecem acum cu vederea. Există câteva puncte foarte importante care nu sunt uh, menționate. E vorba de accesul la credite și la mijloace financiare. Este un lucru crucial. Trebuie să uh, interconectăm totul cu strategia Europa 2020 și, de asemenea, trebuie să discutăm uh, despre ce este un, uh, o întreprindere socială, cum definim uh, această noțiune. Mereu discutăm uh, despre a include sau nu profitul în definiție, întreprindere pe profit. Ar trebui să fim foarte prudenți cu asta, pentru că riscăm să deschidem ușa uh, unor întreprinderi ce vin dintr-o zonă gri, nereglementată, Trebuie să vedem exact uh, cum delimităm lucrurile între organizațiile bazate pe profit și organizațiile non-profit. Iată cele trei aspecte pe care doream să le transmit din partea noastră uh, și uh, menționez că avem și noi câteva amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții, vreau să spun și eu câteva. Cred că totuși toată lumea e mulțumită că avem acest raport pentru că e o temă la care Comisia noastră ține foarte mult. Dar avem și dificultăți, vedem că avem acum acest raport și acum trebuie ca între noi să definim exact de ce anume avem acest raport în paralel cu alte inițiative care au fost puse în aplicare sau care sunt pe cale să. Atunci s-a referit la raportul pe cooperative eu aș putea să mă gândesc la de două. Raportul doamnei Oconin, Comisia Econ. Am avut și noi un aviz aici pe fondul de antreprenoria, antreprenoria social, pe de-o parte, și pe altă parte și raportul Steinruck cu inovarea socială de dimensiune europeană vom relua un număr din preocupările domnului Becker. Bun, acum poate nu e rolul meu, dar sunt și eu membru a comisiei. Și poate aș putea cere raportorului să facă un efort dublu. Odată să identifice. Pentru că un raport de inițiativă mm, ne place tuturor, dar trebuie să fie și util, că dacă nu rămâne literatură științifică fantastică. Și atunci e frustrant uh, ca politicien să nu avem rezultate. Deci care e exact mesajul pe care vrem să-l transmitem cu acest raport? Care sunt cele două, trei elemente cheie și pe de altă parte să ne și asigurăm că uh, suntem coerenți cu ce fac uh, alții sau cu alte rapoartele noastre. De exemplu, să definim antreprenoriatul social Poate că trebuie să încercăm să ne concentrăm pe asta pentru ca să putem să profităm cât mai mult de aceste 283 de amendamente, dar vă asigur că nici eu n-am avut timpul și nici curajul să le citesc pe toate. Bun, asta ar fi ce am avut eu de spus, domnule raportor, și sper că pot să beneficiez de colaborarea dumneavoastră Cred că e în interesul nostru al tuturor ca raportul uh, acesta să fie cât mai eficient posibil. Bun, dau din nou cuvântul raportului. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt vreau să menționez, uh, să reacționez la spusele doamnei Gânț. Și eu am susținut că uh, Uh, trebuie să discutăm despre problema terminologică, a definițiilor, um, toate acestea fiind lucruri cărora trebuie să le acordăm atenție specială, pentru că utilizarea noțiunilor uh, a fost uh, diferită, diferen, diferențiată în, diferit, în um, mai multe documente ce făceau trimitere la acest subiect. Așa că e nevoie de o certitudine terminologică și sunt perfect de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de o bază financiară pentru antreprenoriatul social în măsura în care uh, vrem să avem precizie. La fel și restructurarea raportului este importantă. Uh, vom ține cont de amendamente și uh, vom rearanja capitolele într-o ordine logică. Cu privire la reprezentanta colegului Gigold și la spusele acesteia, vreau să confirm faptul că tocmai prin prisma faptului că avem deja niște documente uh, despre acest subiect pe care ne putem baza, trebuie să tratăm acest subiect cu intensitate maximă, pentru că deja avem documente despre asta, avem o bază de pornire. Iar în ceea ce privește uh, problema financiară, și aceasta este uh, în, cuprinsă în raport. Că organizațiile sunt uh, orientate pe prof, către profit sau nu, iarăși e o delimitare necesară pe care eu am abordat-o. Uh, explicit vreau să spun că eu sunt de părere că uh, trebuie să adoptăm o poziție și anume să găsim, uh, să exploatăm potențialul găsirii unor noi soluții. Și cu această idee mă voi duce și la reuniunea raportorilor din umbră. Vă dau un exemplu. Caritasul austriac spune că în proporție de 100% um, are o filială curată cu statutul pe care mie mi l-au arătat cei de acolo că toate tot profitul, ar, orice, orice formă de profit ar trebui să fie uh, mijloc, să fie posibilă, să fie o opțiune. Iar Caritasul e totuși o organizație non-profit, o, o organizație socială, mă scuzați. Deci există organizații care vor fi foarte uh, foarte, foarte direct vizate de acest subiect, dacă ne axăm sau nu pe profit problema întreprinderilor venite din zona gri. E clar că nu vrem o zonă gri, vrem să avem claritate. Doamnă președinte, dumneavoastră uh, ați uh, rostit niște lucruri care plac sufletului meu. Uh, într-adevăr, am spus explicit că uh, Uh, sunt perfect conștient de activitatea doamnei Steinruck și că am integrat uh, ideile doamnei Steinruck din raportul doamnei Steinruck în raportul meu. Nu aș vrea ca rapoartele să se bată cap în cap. Iar în ceea ce privește utilitatea raportului, cred că mai bine discutăm la reuniunea raportorilor din umbră, oricum suntem pe calea cea bună. Deja am elaborat uh, mai multe amendamente de compromis uh, în urma cooperării cu echipa și voi transmite totul pe măsură ce lucrurile evoluează raportorilor din umbră. Încă o dată spun, o spun, sunt de pe calea cea bună. Bun, foarte bine. Atunci, termenul pentru depunerea amendamentelor. Eh, nu, examinarea pe 10 iulie și apoi se votează în aceea zi. Credeam că pe 5, dar deja era o zi încărcată. Bun, acum punctul numărul 16. Dau cuvântul domnului Sercas pentru prima prezentare a raportului său de, eh, din propria inițiativă cu consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea proceselor de restructurare. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi începem un drum lung care se va încheia cu o recomandare a Comisiei Europene pentru a avea un cadru legislativ european sau care se va termina cu un eșec și va continua totul ca mai înainte. Dar despre ce vorbim exact? Vorbim de un lucru foarte important și anume important pentru prezentul și viitorul Europei. Vorbim de criză, vorbim de delocalizări, vorbim de restructurări, vorbim de schimbările tehnologice, vorbim de viitorul industriei europene. Deci, vorbim de pilonii, de primele, primelor capitole ale Constituției Europene, deci uh, chiar CECA de la începutul Europei. Problema e mare, dar avem și o ocazie mare. E clar că restructurările uh, care au existat întotdeauna, pentru că sunt inerente revoluției industriale și schimbărilor tehnologice pentru a îmbunătăți competitivitatea, inovarea, dar e clar, la fel, că atunci când vedem cifrele ce se întâmplă în Europa, situația e tragică, foarte tragică. În doar patru ani de când a început criza industrială, și sunt doar 4.000 din procesele de restructurare pe care le urmărește Observatorul uh, European din Dublin, deci cele, cele care uh, apar în uh, ziare cu cele mai, cei mai mulți lucrători afectați. A, și-au pierd, s-au pierdut deja 1.800 de mii de locuri de muncă, am pierdut 10% din uh, locurile de muncă în manufactura europeană. Doar unul din șase din lucrători europeni lucrează în acest sector. Uh, oare Europa va putea supraviețui doar cu servicii? Eu cred că nu, eu cred că fără industrie, fără, fără uh, fabricanți, nu ne vom mai păstra locul pe care trebuie să-l avem în procesul de globalizare. E o provocare de ieși și o oportunitate, pentru că vorbim nu doar de cifre importante, chiar ieri ne-am uh, întâlnit cu lucrători de la ArcelorMittal, dar vorbim de Europa care mm, acolo unde se iau deciziile nu e la Luxemburg, și în City, la Londra și poate să recâștige, poate să dea afară lucrări fără a le da informații, fără a avea nicio răspundere față de autoritățile locale, statale, ca și cu problema restructurării ar fi doar o, o problemă care privește acționarii sau întreprinderile și nu e o problemă socială a țărilor unde există aceste fabrici și unde lucrează acești oameni. Inclusiv o chestiune strategică pentru viitorul Europei, dacă vom avea sau nu vom mai avea siderurgie în Europa. Și lăsăm asta doar la bunul plac și uh, la interesele acționarilor unei întreprinderi Putem să vorbim și de, uh, de General Motors, care va lua uh, decizii foarte grave pentru viitorul Opel în Europa. E doar o problemă a acționarilor sau o problemă socială, a politicii? E aceasta marea dezbatere, dragi colegi, și nu e o dezbatere care afectează doar un grup parlamentar, care privește doar un grup parlamentar sau o singură țară, ci e o dezbatere transversală în Europa și până acum n-am avut asemenea probleme. Da, sigur, restructurarea au existat, dar niciodată atât de multe și atât de grave și sub paradigma că realitatea financiară se impune față de economia reală și politica industrială. Totdeauna au existat restructurări, dar cu respectarea dialogului social, social, mă scuzați. Dar acum nu se mai respectă pentru că Uh, este practic o travă care se răspândește în toată Europa și noi am uitat că Europa e o economie socială de piață care vrea competitivitate într-adevăr. Dar acum avem o economie de piață care vrea competitivitate, dar nu mai vrea nicio răspundere față de lucrători și față de domeniul social. Și avem o experiență foarte gravă în Europa cu restructurile, Știm că situa- există situații bune și situații proaste și uh, când lucrurile sunt făcute bine, au de câștigat toți, uh, întreprinderile, regiunile și lucrătorii și știm cum se fac lucrurile bine, dar restructurările uh, care nu se fac bine știm și astea cum se fac și știm că majoritatea nu se fac bine în Europa aceste restructurări. Am un, uh, un document care cuprinde unele din studiile unor agenții europene și principalele universități în legătură cu procesele de restructurare în Europa și știm ce lipsește și știm care au fost poveștile de succes și care nu. Și întrebarea este, de ce majoritatea sunt eșecuri? pentru că nu avem instrumente, răspund eu, pentru că într-un mod orizontal și obligatoriu să uh, le impunem ca fiind obligatorii în toată Europa și să predomine bunele practici. Acum 10 ani Comisia a lansat o carte verde pe această problemă și iată de 10 ani organizăm seminarii, uh, facem seminarii, punem întrebări, dar până la urmă nu se rezolvă problema și unele țări au răspuns provocării, ai compa- sunt companii care au răspuns provocării dar sunt și companii care nu au făcut acest lucru și țări care nu au făcut acest lucru. Deci, prima parte a raportului meu se uh, cuprinde uh, justificarea acțiunii într-un moment atât de grav ca cel prin care trecem și se spune că a sosit momentul să rezolvăm problema la nivel european. Avem o problemă europeană, știm că există metodologia ca să o rezolvăm și cu o legislație sau un cadru european care să oblige diseminarea bunelor practici și să oblige să se țină cont de toți agenții sociali și teritoriali care au un rol în dezvoltarea industrială a Europei. Și dacă știm asta, se poate face. Dacă știm că e bine de făcut așa, de ce să nu facem, dragi colegi? De ce să lăsăm ca acest continent să-și piardă industria, locurile de muncă, sute de mii de lucrători, situri industriale, uzine, fabrici să fie distruse, să pierdem viitorul uh, industriei europene, A, că să lăsăm toate lucrurile la bunul plac al pieței, dar nu e așa. Piața trebuie să răspundă, piața răspunde între, uh, intereselor acționare, pentru că domnul Mital nu e un industriaș, domnul Mital e un financiar și un prădător care vrea să distrugă oțelul european, să nu mai fie siderurgie în Europa, dacă Europa nu se apără își va pierde viitorul. Și noi știu, noi politicienii vorbim mult, dar trebuie să și facem ceva, Că toate și ăsta e momentul. Și a doua parte a documentului se întreabă ce putem face. Trebuie să existe o directivă, e clar, o directivă cadru. Directivă care în acest context trebuie să aibă un conținut minim, un conținut care se va activa doar dacă nu există o răspuns a statelor sau nu, nu există un răspuns al statelor și un răspuns bun acolo unde partenerii sociali nu au ajuns la un acord, acolo unde nu există un deșert de reglementare și acționează doctrina asta că fiecare face doar ce trece prin cap. Atunci va fi o legislație subsidiară, o legislație care vrea un cadru de aplicare foarte strict și foarte bine definit și foarte limitat de asemenea. Vom vorbi doar de fenomenele de restructurării în marile firme și marile grupuri, pentru că ne îngrijorează foarte mult viitorul industriei europene și sigur că și filialele și eurogrupurile vor fi afectate și marile procese de restructurare, unde sunt uh, afectați mai mult de 100 de, de muncitori. Nu vrem nicio sarcină în plus pentru IMM-uri. Nu vrem să complicăm viața întreprinderilor europene, ci din potrivă să le ajutăm cu această lege ca să facă lucrurile așa cum trebuie, pentru că acolo unde s-au făcut restructurări bune, s-au făcut de comun acord cu sprijinul instituțiilor, minimizând riscurile și uh, consolidând capacitățile întreprinderilor. De aceea vrem să avem această inițiativă, să punem accentul uh, pe aceste lucruri uh, cu anticipare și e foarte important și să prevenim procesele de restructurare. Uneori nu se poate evita o restructurare, dar alteori se știe foarte bine ce se va întâmpla în anumite segmente de piață și dacă facem lucrurile din timp, minimizăm riscurile și aspectele negative și putem face astfel încât întreprinderile să uh, se salveze și să se salveze și majoritatea locurilor de muncă și activităților. Cred că e o gestionare inteligentă și justă, pentru că nu se poate face o restructurare în mod autoritar și nedrept. O restructurare trebuie să poată fi, să fie justificată și încercându-se ca toți lucrătorii și uh, toate oportunitățile care se pot salva, să fie salvate cu egalitate de șanse. Că dacă nu, vedem ce se întâmplă cu Arcelor, cu General Motors, deci se vor uh, asmuți lucrătorii unul împotriva altuia, o țară împotriva altuia, dar, altuia, dar trebuie să avem toți de câștigat, și firmele, și angajatorii, și angajații, să implicăm pe toți actorii sociali. Să spunem că este un fenomen de societate, uh, aceasta, acesta restructurării, care afectează foarte mult zonele, uh, dome, mă scuzați, sectorul industrial, afectează orașe întregi, vorbim de sute de mii de lucrători, dar nu sunt repartizați uniform în toată Europa, ci doar se află doar în anumite regiuni, în anumite orașe. Și se produc efecte distrugătoare enorme în industrie, în societate, în familii. Chiar afectează sănătatea și securitatea concediaților, dar și celor care rămân în întreprinderile restructurate. Trebuie să fie un proces transparent și constructiv, care să fie supravegheat și monitorizat. Și nu trebuie să fie în dezavantajul directorilor sau firmelor, ci doar al celor care au o atitudine de prădător, o acțiune irresponsabilă care n-au vrut niciodată să acționeze uh, responsabil, dar noi trebuie să minimalizăm efectele negative și să le sporim pe cele pozitive și trebuie ca instituțiile publice să sprijine acest proces și instituțiile europene la fel. Avem o dezbatere, am avut o dezbatere despre fondul de ajustare la globalizare. Sigur că e important ca și Europa să fie prezentă în restructurări, ca să existe noi oportunități pentru concediat. Noi nu trebuie să dăm doar sfaturi, ci să ajutăm regiunile și sectoarele în dificultate, pe cei care au doar de pierdut din globalizare. Pentru că unii câștigă și alții pierd. Și vreau să, trebuie să le spunem acestora din urmă că nu sunt singuri, că îi vom ajuta ca să-și găsească noi locuri de muncă, ca și întreprinderile să aibă noi dimensiuni. Uh, și, până la urmă, tot documentul se conformează unei filozofii și anume dialogul social, informarea, consultarea cu muncitorii. Văzând experiența țărilor cele mai de succes, de exemplu în Dan- Danemarca, unde nu s-a făcut simultan, s-a făcut uh, simultan și flexibilitatea și securitatea au răspuns necesității schimbărilor tehnice, dar și democrației sociale, dialogului, participării. Nu se poate ca viitorul acelor Mital să fie doar în mâinile domnului Mital de la Londra. Să nu uităm realitatea informării, consultării cu muncitorii. Nu se poate ca mâine Opel să, pleac, să plece din Europa și să-și construiască mașinile în Asia fără consultarea comitetelor de întreprindere. Nu putem accepta așa ceva. Trebuie să, ca ei să știe că Uniunea Europeană îi poate obliga să-și uh, respecte obligațiile. Întreprinderile nu se pot gândi doar la beneficiile lor, ci să respecte și dialogul social. Nu e o chestiune ideologică, să știți. Uh, vedeți asta în raportul meu. Toate structurile de succes sunt cele care s-au făcut cu dialog social, cu acordul social, cu sprijinul autorităților regionale și naționale. Și, dragi colegi, atunci de ce să nu facem acest lucru când vedem ce amenințări, cu ce amenințări ne confruntăm, cu ce drame ne confruntăm, de ce să sacrificăm asta să, uh, <laughs> în fața ideologiei uh, neoliberale? Nu, Haideți să nu lăsăm ca lucrurile să se întâmple așa. De aceea, dragi colegi, am mai spus, drumul e lung, dar cred că putem să avem succes. E un dosar care nu ține doar de un grup politic, ci un dosar foarte important pentru viitorul Europei, pentru imaginea noastră în ochii cetățenilor, că nu suntem insensibili față de suferințele lor și vrem să acceptăm schimbarea, dar toți împreună ajutându-i pe cetățeni ca fiecare să-și asume răspunderea. Astfel încât sper că vom avea, bine, vom avea multe amendamente ale, grup, ale grupurilor politice, multă lume mă ajută pentru a face un raport de calitate și să nu fie a meu singur, ci al tuturor colegilor din această comisie și chiar apoi la plenară. Mulțumesc! Um, la ierarhie. Am să dau acum cuvântul doamnei, uh, acum trebuia să-i dau cuvântul doamnei uh, Lope Fontanie, dar uh, domnul uh, Casi a cerut să ia cuvântul acum pentru că are un alt angajament uh, și am să îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, în numele În numele grupului ALDE salut acest raport al uh, colegului uh, Alejandro Sercas. Uh, e adevărat că trebuie să fie, lucrătorii trebuie să fie informați și preveniți din timp în legătură cu orice restructurare. Aceasta trebuie să aibă loc nedureros și să se evite pierderile colaterale. Procesul trebuie să fie unul transparent, planificat uh, bine și executat într-o manieră prietenoasă față de angajați și de ceilalți actori implicați din partea comunităților locale pentru a se evita costuri sociale uh, crescute. Noi, ca liberali, însă, vom analiza foarte în detaliu acest raport pentru a ne asigura că, până la urmă, nu devine prea prescriptiv și pune presiuni uh, nejustificate asupra societăților care sunt și așa în situ, într-o situație grea drepturile lucrătorilor pot fi respectate în cea mai mare măsură dacă mm, afacerilor și mediului de afaceri merge bine până la urmă. Mulțumesc, doamna Lope Fontanie, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Eu, în primul rând, vreau să uh, felicit uh, raportorul pentru că este o temă foarte importantă și chiar atât de important încât ar trebui să ne implicăm, cred, cu toții. Cred că va fi un raport și o dezbatere foarte interesante. Această dezbatere este importantă pentru dezvoltarea pieței muncii și cred că Alejandro Sercas a spus acest lucru într-o manieră foarte elogventă Întreprinderile europene în acest moment trebuie în mod absolut să o ia din nou pe drumul creșterii, respectând legislația și subsidiaritatea la nivel național, dar fără îndoială situația nu este aceeași ca cea din urmă cu câțiva ani când au început primele mari restructurări. Pentru grupul meu e foarte important să ne concentrăm atenția asupra următorilor puncte. 1. Productivitate, competi- 2. Competitivitate și 3. Anticipare. Uh, Întreprinderile noastre sunt din ce în ce mai afectate de consecințele crizei economice și unul dintre aspectele cele mai importante, fără niciun dubiu, este acela consacrat restructurării, un fenomen foarte uh, semnificativ în Europa în ultimii ani și care este din ce în ce mai uh, acut în toate țările. Administrația publică trebuie să se doteze cu instrumentele necesare pentru a încerca să împiedice această adevărată uh, fugă a întreprinderilor din uh, țările noastre. Un alt subiect uh, important este să definim ce înseamnă restructurare, pentru că de la stat membru la altul această definiție se schimbă și ar fi bine să avem o poziție comună, identică. Un alt subiect care mi se pare fundamental este acela al subsidiarității, cred că trebuie întotdeauna să se respecte legislația națională în vigoare și, la fel, dacă ar trebui să existe o normă de minimis în statele membre în care nu există legislație în acest domeniu. Sunt de acord că trebuie să lucrăm mult în, acest, în această direcție. Nu trebuie uh, trebuie, mă scuzați, să uh, tratăm cu uh, delicatețe în IMM-urile, pentru că sunt cele mai expuse. În ceea ce privește informarea lucrătorilor, dacă ea este făcută conform unei legislații existente care protejează și insistă asupra acestei informări, iarăși un aspect care trebuie menționat. Cred că trebuie să ajungem la o formă echilibrată a acestui raport în măsura posibilului pentru o reformă reușită a pieței muncii. Cred că trebuie să fim rezonabili. Există două linii de frac- două linii de două atitudini. Cei care doresc uh, o atitudine unică europeană în ceea ce privește politica de restructurări și cei care doresc să păstreze cutumele naționale. Aceste două uh, atitudini sunt clar diferențiate la nivelul Parlamentului European, dar cred că vom ajunge și în etapa în care să putem uh, ajunge la compromisuri care să evite efectele negative pentru lucrătorii europeni. Cum spunea domnul raportor, sper să nu eșuăm uh, și mm, cred că PPE-ul va putea să pună și el o cărămidă la uh, rădăcina acestui raport. Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că mie întotdeauna drag când doamna Steinrück îmi distrage atenția, dar uh, să revenim la subiect. Vreau să particip și eu. Domnule Sercas, pe bună dreptate ați spus că vrem un text fără ideologie. Avem ideologia pieței, avem principii, dar uh, trebuie să putem să acționăm în așa fel încât oamenii să simtă că avem o politică orientată către realitate. Vă dau și un exemplu concret despre uh, Opel. Nu se poate ca uh, cei din Spania, din Sevilla, să lupte cu cei din uh, uh, Germania, de la Bochum, de exemplu, și să-i ațâțăm pe unii împotriva celorlalți. Nu se poate asta. Trebuie ca oamenii responsabili uh, de acolo să ajungă la un, să se înțeleagă. Dacă nu, nu realizăm nimic. O garanție pe termen uh, lung uh, înseamnă uh, pentru cei de acolo o lipsa unei creșteri salariale pe o, o anumită perioadă de timp. Ideea care este? Să acționăm în așa fel încât oamenii să nu se simtă exploatați în relația cu piețele. Nu e vorba doar de cei din Uniunea Europeană, ci și de cei din afară. Nu putem să ajungem la situația în care oamenii din industria auto din Europa se simtă lăsați la o parte astfel încât să ajungem să importăm mașini. Das ist ein großer Produktivfaktor. Da, e adevărat, mașinile noastre sunt mai scumpe, dar sunt bune din punct de vedere calitativ. Können ist zu sagen, Unternehmen haben ein falsches Produkt, sind nicht vorangekommen, am Schluss wird gesagt. Nu putem să ajungem de fiecare dată în situația în care statul trebuie să pompeze bani în, um, în întreprinderi. Care este ideea cu antreprenoriatul social? este aceea de a implica pe lucrători în toate deciziile, să se simtă uh, um, implicați și ei, activi. Nu mă refer doar la Germania, ci și la alte părți din Uniunea Europeană, pentru că avem linii de producție și în altă parte. Ei au spus că a fi informați din vreme, a ști despre ce este vorba din vreme, este de fapt un drept de bază al lucrătorilor. Altminteri, cum să oferim servicii de calitate în momentul în care simțim că am fost trecuți cu vederea, am fost săriți? am uh, obținut foarte multe uh, pentru a informa pe lucrători și dacă obținem această informare uh, drept bază de lucru e foarte bine. Eu cred că prin amendamente bune vom putea să ajungem la un raport comun al întregii comisii de ocupare și pentru asta vă mulțumesc de pe acum. Domnul Tabadi. Da, am ascultat uh, cu atenție uh, cele spuse de Alessandro și am avut uh, impresia că particip la un meeting sindical, așa era dânsul de uh, înfierbântat. Sunt de acord cu tot ce a propus dânsul și vreau să vă atrag atenția asupra câtorva puncte. Alejandro a spus că pregătește de mult acest uh, raport. Sigur că e nevoie de multe pregătiri, de un proces uh, îndelungat. Pe de altă parte, pentru punerea lui în aplicare e nevoie de alte uh, etape ulterioare, pregătire, formare și așa mai departe. Lumea trece acum prin uh, o perioadă grea, cu provocări semnificative și nu putem pierde timpul. Am putea oare decide unilateral sau am putea oare impune soluții? Eu aș spune că am putea. Dar merită oare? Asta va duce oare la transformări semnificative, la restructurări făcute cum trebuie? Cum facem rost de loc de muncă pentru cineva care știm că va fi dat afară? Trebuie să punem la punct texte privind dreptul la, uh, texte privind dreptul la informare a lucrătorilor și la gestionarea unei economii în plină transformare. Trebuie să venim cu soluții care să fie potrivite pentru toți actorii de pe piață. Toată lumea are un rol de jucat aici, autoritățile locale, lucrătorii, sindicatele și poate ar trebui să avem un fel de bancă de date cu privire la evoluția acestor uh, actori. Sunt de acord cu ideea că trebuie să existe o planificare bună în plan social ca să putem desprinde soluții bune, soluții mai bune ca până acum, să asigurăm o flexibilitate prin intermediul de prin intermediul frânării acestor uh, restructurări. Pentru că până la urmă poate că întreprinderile vor opta pentru soluții care să aibă un impact cât mai uh, redus asupra lucrătorilor. Eu am să mă mai gândesc uh, și eu la propunerea dumneavoastră și am să contribui pentru a vedea cum putem găsi soluții pragmatice, cum le putem pune în aplicare și asta fără să vorbim numai despre aceste principii generoase, ci încercând să le punem în aplicare, ținând cont și de viteza cu care se schimbă lumea. Doamna președinte, aș uh, vrea să mulțumesc și eu, în primul rând, uh, colegului, prietenului meu, Alejandro Sărcas, uh, el a vorbit despre acea evadare sindicală în condițiile dificultăților economice prin care trece Uniunea Europeană și împărtășesc și starea de spirit a lui Thomas Mann. Trebuie să ținem cont de starea economiei sociale de piață și de nevoia pentru astfel de inițiativă la scară europeană a Germania, este arătată cu degetul, dar cred că trebuie să imităm Germania în ceea ce are mai bun în calitatea dialogului social. În loc să se exporte sancțiuni, ar trebui să exporte dialogul social excelent care se desfășoară acolo. Și poate că în felul acesta am ajuns la rezultate foarte bune atunci când s-a lansat această inițiativă destul de voluntaristă, nu puteam anticipa în ce măsură ea va fi adaptată realităților din ziua de astăzi. Citam ieri în ziare niște cifre îngrozitoare. Mi imaginez că va fi o mobilizare foarte puternică în jurul uh, raportului domnului Sărcas și mai ales uh, din partea unor uh, deputați care nu sunt astăzi aici, dar care nu vor putea să împiedice această inițiativă. Ținând cont de ceea ce am spus uh, astăzi toată ziua, ar fi păcat să ascultăm prea mult părerile contrare, contrare, pentru că dacă ne gândim că există o, o politică socială în cadrul Uniunii Europene, trebuie să o păstrăm, uh, e datoria noastră să o apărăm. În ceea ce privește principiul subsidiarității. Tocmai acest argument a fost uh, utilizat de cei care se opun uh, inițiativelor noastre pentru a le distruge. Eu cred că Uh, eu uh, întotdeauna spun că economia germană este economia far a Europei și a, este o economie care creează valoare prin intermediul unui lanț de producție industrială. Este o stare de spirit la nivel european și avem nevoie de legislație pentru restructurare, pentru că uh, un, uh, nu neapărat un uh, proprietar, dar un gestionar de fonduri speculative poate să atace pe uh, bursă o astfel de întreprindere și să facă foarte mult rău. Deci, din punct de vedere social, există un efect de pârghie la nivel, în interiorul Uniunii. Sigur că trebuie să respectăm subsidiaritatea, dar să nu ne oprim la acest argument, pentru că altfel am face jocul celor care vor să-și uh, joace jocul lor de monopoli și să uh, pună în pericol capitalul european. În ceea ce privește propunerea concretă a domnului Sercas, uh, dimensiunea um, restructurare, informare specifică pentru uh, lucrători. Există foarte multe uh, referințe în text la acest lucru. În momentul votului la adoptarea finală, nu vreau să iau iarăși cuvântul și să spun că nu este o inițiativă Ehm, bună. Haideți să profităm de această inițiativă pentru a ne concentra pe restructurări și a umple lacunele existente în legislația europeană. Și acum îmi dau uh, cuvântul uh, domnului raportor pentru a încheia dezbaterea. Que empiece en un tono amable diciendo cu permisia colegilor, vă spun că atunci când vedeți pasiunea mea, nu vorbesc ca un sindicalist. Chiar sindicatele mea au spus că am scris un text cam slab. Da, e o pasiune care e mai mult un blestem pentru mine, pentru că eu pun suflet în lucrurile în care cred. Și eu cred că Europa se află într-un moment în care politicienii politicienilor li se cere să vină cu soluții, nu doar cu vorbe și eu cred că îmi voi termina foarte rău mandatul dacă nu voi fi încercat cel puțin să încerc și uh, să spun și colegilor să lăsăm în urma noastră o Europa mai bună, să fie salvate principiile, valorile noastre. Nu e o problemă de ideologie, ci o problemă practică. Da, v-am vorbit de Opel, de Arcelor, dar uh, pot fi mii de exemple ca să demonstrăm că noi vorbim de bărbați, femei, de orașe, de regiuni, care sunt foarte amenințate și care se simt singuri, abandonați într-o lume în care nu mai contează ei. Dar ar trebui să conteze. Da, am pasiune, dar uh, nu ca sindicalist. Eu pun suflet și la fotbal și multe lucruri, lucruri mă, multe lucruri mă pasionează și sper că este o pasiune în politică subordonată inteligenței. Eu vreau să se facă restructurări mai inteligente, nu că stânga, nu că dreapta, restructurările să fie mai inteligente, unde să aibă aproape toți de câștigat, și lucrătorii, și firmele. Și bun, vom avea timp ca să vedem ce s-a întâmplat la fabrica din Saragossa, un exemplu pozitiv, cu restructurarea bine făcută, cu dialog, s-au salvat uh, multe locuri de muncă și să vedem ce se poate întâmpla peste trei săptămâni în Saragossa cu o restructurare foarte rău făcută. Vedem, e o diferență, dar nu e vorba doar de o firmă, ci de o țară, o regiune devastate pentru că nu și-au asumat cei care trebuia să-și asume răspunderea socială, ci doar joacă la bursă. Asta e pasiunea mea. Și pasiunea mea este și ca să ajungem la un acord între toți, că nu vreau să facem o dezbatere partizană aici, ci vreau, vreau să rezolvăm problemele sunt deschis să se îmbunătățească textul, pentru că au lucrat deja mulți pe acest text. Eu voi discuta cu raportul din umbră, cu toată lumea. Singura mea linie roșie va fi că lucrurile nu mai pot să se întâmple ca și până acum, pentru că am pierdut 10% din forța industrială europeană în 4 ani. Nu putem să ne resemnăm ca Europa să devină un deșert industrial într-o singură generație, să fim în mâinile marilor financiari, marilor, co, uh, marilor corporații. Nu să nu mai pierdem fabrici și fără să se mai gândească nimeni la, la, la oameni. Mulțumesc lui Veronica și poți să ai certitudinea, tu deja mă cunoști. Vom avea un dialog foarte constructiv, cred că putem ajunge la un acord. Eu voi încerca cel puțin și prietenul Ceaubă Ori va avea în mine un partener ca să, eu te aștept să vorbim, să vorbim de lucruri practice. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, termenul pentru depunerea amendamentelor? Sper că e unul rezonabil. 9 iulie la orele 12 și apoi vom discuta amendamentele pe 17-18 septembrie. Se va vota la comisie, apoi în 8-9 octombrie și votul la plenară, dacă va fi posibil, în noiembrie 1, prima plenară din noiembrie. Bun. Ajungem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei Ronzulli. E vorba de un proiect de aviz pentru Comisia IMCO. IMCO e competentă pe fond. E vorba de o propunere de modificare a directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale și a regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne. Vă rog, doamnă raportoare, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Actuale directiva sul riconoscimento delle... Directiva actuală privitoare la recunoașterea calificărilor profesionale 2015-36 are, a avut un avantaj dublu, atât pentru lucrători cât și pentru întreprinderi. A promovat și favorizat mobilitatea lucrătorilor calificați și a dezvoltat serviciile transfrontaliere. Îndepărtarea anumitor bariere în calea mobilității a ajutat la construirea pieței unice, stimulând competitivitatea și creând locuri de muncă. Mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione Europea e ancora. Însă, totuși, mobilitatea nu este suficientă. S-a făcut un eurobarometru și se știe că doar 28% din cetățenii europeni se gândesc la posibilitatea de a se muta în străinătate pentru a-și desfășura profesiunea. Asta și din cauza dificultăților legate de aceste calificări profesionale. Mobilitatea, după cum știm, duce la mai, un schimb de cunoștințe între statele membre. Poate să existe o abordare comună pentru o mai elev, uh, cali, pentru calitate mai bună a educației și formării. Piața profesii, profesiilor este adusă la zi în continuu, multe ocupații tradiționale uh, dispar, noi calificări cer competențe tot, și cunoștințe tot mai specifice. Sistemul actual de mm, recunoașterea calificărilor profesionale trebuie să fie adus la zi pentru mai multă flexibilitate și o recunoaștere eficientă a competențelor și o reducere a costurilor administrative. Comisia, deci, propune o revizuire care să poată relansa piața internă, să ofere noi oportunități profesionale, să satisfacă exigențele statelor membre care se confruntă cu penuria de forță de muncă, de mână de lucru calificată. Elementele noi ale acestei propuneri sunt multe. Aș spune că cel mai important element e cel al acestui card uh, profesional european, adică Comisia propune acest card um, profesional european ca un instrument care să poată să permită o recunoaștere mai simplă și mai rapidă a calificărilor plus reducerea costurilor administrative, deci, de exemplu, pentru echivalarea diverselor diplome. Parlamentul European, pe data de 15 noiembrie anului trecut, într-un raport pentru relansarea pieței interne, a votat, a adoptat o rezoluție în care se sublinia că un card profesional pe bază voluntară poate fi un instrument util pentru mai multă mobilitate în anumite profesii. Comisia propune introducerea acestui card pe bază voluntară, lăsând statelor membre libertatea de a lua propria decizie, dacă să existe sau nu acest card. În această privință, eu aș spune că ar trebui ca acest card să fie obligatoriu. Sigur, după efectuarea unui studiu de impact care să sublinieze avantajele acestui card și să se facă și o evaluare a costurilor și a calendarului, pentru că o introducere obligatorie a unui card european față de una doar voluntară constituie un instrument pentru că totuși dacă e doar voluntar acest card, statele membre nu cred că vor adopta neapărat acest instrument. Cardul profes- profesional european ar putea să uh, scadă costurile suportate de uh, suportate pentru uh, echivalarea diplomelor. Astăzi, de exemplu, conform unor date, un asistent medical, ca să fie recunoscut uh, diploma, uh, cheltuie 140 de euro în Austria, 200 în Irlanda, 300 în Finlanda, un inginer și un terapeut chiar 600 de euro în Olanda. Deci iată ce diferențe de la țară la țară. Noua procedură în plus are obiectivul de a simplifica și de a accelera procedura de recunoaștere. Eu am propus un termen de patru săptămâni. Comisia, în schimb, propune doar două. Cred că e prea puțin, totuși. Două săptămâni. Apoi, propunerea mea e, merge în direcția uh, unei uh, mai mari transparențe, pentru că sugerez ca din propunerea uh, Comisiei să dispară să dispară următorul element. Comisia spune că după două săptămâni, dacă nimeni nu se opune, um, se câștigă dreptul la acest card profesional. Dar cu toată birocrația existentă, totuși aici prin această măsură preconizată de comisie nu se câștigă mai multă transparență în legătură cu acordarea cardului. Orice cerere va fi înregistrat într-un sistem de informare al pieței interne. Statele membre au libertatea de a alege criteriile pe baza cărora se identifică profesiile pentru care se prevede o eliberare o, o prioritară a cardului și eu sugerez ca în ceea ce privește uh, această uh, ordine prioritară, mă, măcar să avem trei criterii, și anume profesia să fie reglementată în măcar cinci state membre, ca profesia să aibă un mare potențial de mobilitate, de exemplu asistenții medicali, și să existe și un interes uh, a, a asociațiilor uh, respective, asociațiilor profesionale respective. În legătură cu eliberarea neprioritară, cardul s-ar propune atât pentru profesiunile, profesiile reglementate, arhitecți, ingineri și așa mai departe, cât și cele nereglementate, de exemplu ghizii turistici, care nu este o profesie recunoscută în toate statele membre. Alt punct fundamental, accesul parțial Bazându-se pe jurisprudența Curții de Justiție, Comisia propune introducerea în directiva a conceptului de acces parțial. Ei consideră că acest instrument ar putea permite o mai mare certitudine juridică pentru persoanele vizate, cu posibilitatea ca aceștia să-și desfășoare profesia fără ca neapărat să treacă printr-un program de instrucție sau formare pentru completarea formărilor inițiale. Statele membre spune Comisia, pot refuza accesul parțial dacă există o justificare uh, imperativă de interes general. Comisia spune că singurul motiv imperativ ar fi sănătatea publică. Eu cred că dacă ne gândim doar la sănătatea publică, am putea limita domeniul de aplicare doar pentru anumite profesii cele legate de sănătate, medici, infirmieri și așa mai departe. Propunerea mea este Pentru că oricum și Curtea de Justiție a recunoscut și alte motive imperative. Și anume, eu spun să adăugăm și alte motive, să facem o listă mai lungă. care refuzul accesului parțial să uh, privească și alte profesii. Deci să există și alte motive imperative. Sănătatea publică, dar și protecția consumatorilor, ordinea publică, siguranța alimentară, etc. Dacă Consiliul va accepta. Și apoi uh, avem niște cerințe minime de formare și modernizare legislației actuale înseamnă și aducerea la zi a cerințelor minime necesare pentru a ține cont de evoluția profesiilor și a formării pentru respectivele procese. E un punct sensibil, de altfel, acesta și privește mai ales sectorul uh, inf- uh, asistentelor medicale și ale moaș- al moașelor. Comisia propune trecerea de la 10 ani de formare la 12. 12 ani pentru acest tip de profesie e modelul adoptat în 24 de state membre. Aici, cum spuneam, uh, întâmpinăm mai rezistențe, mai ales din partea Germaniei, dragă Thomas, și, și din partea Luxemburgului, pentru că în Germania și în Luxemburg există un model diferit. 10 și 11 ani și nu 12, cum propune Comisia din punctul meu de vedere, părerea mea personală, pentru că mm, am experiență în domeniul sănătății, eu cred că trebuie menținut un termen de 12 ani. Dar pentru o informație suplimentară, chiar Asociația Europeană care reunește 34 de uh, asociații profesionale, susține propunerea comisie, inclusiv unele asociații profesionale din Germania. Deci, și și aceste asociații susțin trebuie de 12 ani. Altă problemă în legătură cu cerințele minime de formare. În următoarele săptămâni, Comisia Europeană își va încheia propria evaluare tehnică privitoare la calificarea personalului din domeniul asistenților medical format în Polonia și România, în care diplomele au fost acordate înainte de 2004, deci înainte de intrarea celor două țări în Uniunea Europeană. Deci, sigur, înainte de 2004 ă, <laughs> era un termen mult inferior celor 10 ani. Alt punct, măsurile de compensare. Fiecare stat membru, dacă dorește, are posibilitatea de a adopta măsuri de compensare, deci examene suplimentare pentru recunoașterea diplomelor. Eu propun însă ca mecanismele de verificare a competențelor teoretice și practice să poată garanta respectarea principiului transparenței și al imparțialității deci nu trebuie să fie discreționare. În plus, eventual decizie de a avea uh, o măsură suplimentară. Vă rog încă un minut, doamnă președintă. Trebuie motivată în detaliu. Deci, să ex... sigur, o problemă ar, ar constitui o limba. Altă problemă privește și notarii publici. Comisia propune includerea în această directivă majoritatea, ă, a, și, a acest, și acestor profesii. Majoritatea statelor membre nu este de acord. Sunt apoi și profesiile remunerate, echivalarea, ă, stagiile remunerate și echivalarea lor ă, cu experiența profesională, apoi ghișele unice, care vor deveni centre de asistență și cu asta am încheiat. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor e 10 iulie la orele 12. Grazie, Licia, Licia, vi hören dir stundenlang zu. Da, te putem asculta cu drag, ore în șir, dar să știi că suntem foarte presați de timp. Și iată, acum am patru oameni pe lista de vot, pe lista de, cu, <laughs> de intervenții, mă scuzați. Dar uh, vom fi stricți, fiecare două minute. Doamna Turunen, oare reușiți să vă încadrați în două minute? Ce părere aveți? Dar mai avem trei puncte pe ordinea de zi. Eu încerc, foarte pe scurt. Mulțumesc uh, raportoarei pentru acest aviz. Vieții? And I'll just comment very brief. Voi uh, lucrați pe acest dosar la IMCO și voi comenta foarte pe scurt uh, punctele ridicate de raportorul nostru. În ceea ce privește cardul profesional, e tentant să sugerăm să îl facem uh, voluntar, dar nu cred. Cred că cei de la IMCO merg într-o altă direcție. Ei să-l facem obligatoriu, rectificăm. Dar nu știu, să vedem cum rezolvăm problema între grupurile politice. Iar în ceea ce este accesul parțial, Trebuie să înțelegem problemele practice, mai ales în ceea ce privește uh, serviciile de sănătate. Oricum vom reveni la asta. E, uh, există scepticism față de accesul parțial, dar va trebui, și va trebui să găsim un echilibru. va trebui să găsim un numitor comun în ceea ce privește profesiile. Cred că termenul de două săptămâni propus nu e suficient. Lumea va simți, se va simți Uh, lumea va simți că recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale este respinsă. Poate că e mai bine să spuneți patru săptămâni. Mă opresc aici, mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult, Marianne Harkin, două minute. Să te străduiești, Marianne. Mulțumesc. În primul rând vorbesc în numele Nadiei, care din păcate nu e astăzi aici. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru activitate. Ea sprijină introducerea cardului profesional, chit că spune că în continuare trebuie clarificat conținutul și oportunitățile de obținere acestui card. Obiectivul cardului ar trebui să fie acela de a, se, uh, de a, de a reduce administrația și uh, birocrația și costurile administrative. Ea nu sprijină ideea de a uh, spori educația generală până la vârsta de 12 ani, poate care de a face cu faptul că e din Germania. Iar în ceea ce privește lipsa de competențe profesionale în anumite state membre, și aceasta este o problemă ce trebuie rezolvată, Nadia va depune câteva amendamente uh, și sper uh, să fie o cooperare foarte bună. Câteva comentarii din partea mea acum. Deci raportarea a vorbit despre cardul profesional. Eu cred că e o idee bună în esență, dar... Uh, dacă e să discutăm despre profesioniști în domeniul de sănătate, mi se pare că nu e suficient ceea ce se stipulează. În Irlanda am avut uh, câteva situații și și în alte state membre când uh, uh, asistenții din sănătate au trebuit să călătorească într-un stat în altul fără a avea toate informații necesare la dispoziție. Nu știu exact care este situația. Oricum, trebuie verificat. Un alt aspect. În Irlanda, în ceea ce privește pregătirea doctorilor, dacă deja e cineva cu o diplomă într-o disciplină adiacentă, atunci acea persoană, după patru ani de pregătire, poate deveni medic. E un fel de sistem similar cu cel din Canada, SUA și Australia. Dar dacă se introduce cerința aceea de 5 ani, se vor crea probleme în Irlanda. Oricum, eu pot să depun câteva amendamente. Vom reveni asupra subiectului. Mulțumesc! Eu sunt uh, următorul vorbitor. Uh, poate că voi fi, vom mă voi încadra în sub, sub două minute. Da, uh, discutam despre limita aceea de la 10 la 12 ani. Dar excludem foarte multe categorii de lucrători, moașele, asistentele, lucrătorii din sănătate. Noi avem o lacună foarte mare aici, așa că avem nevoie de o poziție concretă. Eu cred că avem un nivel bun de uh, competențe în uh, acest domeniu. În alte țări uh, există o pregătire duală, nu există în toate celelalte țările. Uh, și vrem ca în continuare să oferim uh, o bună pregătire. Poate că reușim să facem un compromis. Pe bună dreptate ai spus că există o uh, organizație internațională, așa că putem să spunem cel puțin uh, 10 ani. E un compromis foarte important. Cu siguranță vom... Uh, elaborat niște amendamente foarte bune de compromis. Recunosc că, iată, m-am încadrat perfect în mai puțin de un minut și jumătate și acum urmează Ole Christensen. Te rog. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și uh, raportoarei. Uh, eu cred că mă încadrez chiar într-un minut doar. Să fim foarte prudenți E un raport uh, foarte bun care vizează nu doar domeniul de sănătate, ci și acele domenii unde se lucrează cu asbest și lucrătorii sunt expuși și se poate ajunge ușor la accidentări uh, grave. Un uh, card profesional e foarte uh, bun, chiar și dacă e obligatoriu. Trebuie să vedem cum anume l-am putea utiliza și în alte domenii. În ceea ce privește competențele lingvistice, este foarte important uh, să um, existe cunoștințe lingvistice ale țării, de, uh, uh, ale țării gazdă, mai ales în domeniul de sănătate. Dragă Ole, ce frumos te-ai încadrat într-un minut. Nu știu, mi se pare că așa faceți și în fotbal. Cumva aveți succes. Lidia, uh, știu că și uh, italienii sunt foarte implicați în fotbal. Apare imediat, își va juca Italia cu Spania, dacă nu mă înșel, să vedem ce se întâmplă. Ai cuvântul. Ho ascultat tutti e non ho nulla da dire. Am ascultat pe toți, nu am nimic de adăugat acum. Putem trece la următorul punct. Mulțumesc. Vă atrag atenția că termenul de depunere a amendamentelor este 10 iulie la orele 12. Lidia deja a spus asta. Și acum uh, o, îi permit, uh, o invit pe președinta noastră să continue. Alors, je remercie le vice-président Thomas Mann de ma... Mulțumesc lui Thomas Mann că m-a lăsat să, mă, să reiau postul de președinte. Vă anunț că punctele 18 și 19 nu vor mai fi analizate azi, că nu mai avem timp. Și le discutăm mâine dimineață și anume după voturi. Mulțumesc interpreților și tuturor celor care au rămas până la sfârșitul reuniunii noastre. Și ne revedem mâine. Bună seara tuturor!